Uh, Dragi colegi, vă propun să reluăm lucrările. Mai întâi îi salut pe invitații noștri la această audiere și vă rog să notați faptul că uh, ședința este transmisă în live. PIPP este un uh, sistem de a furniza oamenilor posibilitatea de a investi prin rezoluții. Astăzi vom analiza consecințele practice ale propunerii de regulament folosind acest nou concept la nivel european. Regulamentul PIPP a fost propus de comisie în iunie 2017 și își propune să încurajeze dezvoltarea acestor fonduri uh, de pensii și, de, și să consolideze piața de capital prin stimularea investițiilor pe termen lung în Uniunea Europeană. PIPP ne oferă băncilor, firmelor de investiții și regimurilor sectoriale autorizate la nivelul Uniunii Europene posibilitatea de a pune în aplicare trăsături comune și de a aplica alegeri care să ducă la o sporire a portabilității. Statele membre sunt încurajate să acorde sisteme fiscale, tratamente fiscale favorabile acestor tipuri de fonduri, întrucât aspectele de fiscalitate sunt fundamentale pentru noul regim IPP, îi invit pe toți vorbitorii să se refere în intervențiile lor la acest subiect. Vom auzi mai întâi Vom da cuvântul mai întâi uh, reprezentanților fondurilor de pensii, organizațiilor uh, uh, din domeniu și mediului universitar, rugându-i să își limiteze intervențiile la două minute pentru vorbitor și trei minute pentru răspunsuri. Primul vorbitor este domnul Tobias Bucheler, șeful uh, grupului de reglementare pentru strategie de reglementare de la Alianțe E. Bun venit! Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să vorbesc astăzi despre pensiile paneuropene. În general, Alianț susține această noțiune a unui produs de pensie paneuropeană, într-un al doilea regim pentru dezvoltarea în continuare a pieței de capital. Noi considerăm că acest lucru ar putea duce la închiderea, la umplerea golurilor în ce privește regimul de pensii din Europa și să promoveze creșterea prin stimularea investițiilor în economia reală pe termen lung. Vrem să colaborăm constructiv, așa cum s-a întâmplat deja în ultimele luni cu numeroase părți interesate și în compania noastră și uh, în colaborare cu părțile interesate din sectorul public. Am discutat despre punctele noastre de vedere cu privire la acest produs de pensii pan-european, cu noi lucrăm uh, pe toate piețele Uniunii Europene, avem filiale peste tot și avem o perspectivă ca atare destul de cuprinzătoare asupra acestei probleme, fiind printre cele mai mari uh, grupuri de asigurări din lume. În ce privește propunerea de față, considerăm că există provocări majore în actuala propunere, care se concentrează în special pe faptul că în acest moment propunerea nu oferă un produs de pensii real și nu are niciun caracter cu adevărat pan-european. Să explic. Nu este un produs de pensii, pentru că etapa de acumulare nu este detaliată, precizată în actuala propunere. Ceea ce înseamnă că până acum vorbim de fapt de un uh, produs de economisire. Poate că vreți să-i dați un alt nume, dar din punctul nostru de vedere, dacă ar fi să vorbim de un produs de pensie, atunci uh, etapa de acumulare trebuie clar reglementată în textul de lege. Aceasta ar fi o primă observație. A doua noastră observație, nu e un produs paneuropean. Și vă mărturisesc că pentru noi a fost o, o sur, surpriză. Este practic vorba de un produs compartimentat în contextul PPP. Toți furnizorii furnizează compartimente diferite pentru fiecare stat membru sub uh, umbrela uh, cerințelor de fiscalitate și a Uh, autorităților de reglementare din fiecare stat membru. Din punctul nostru de vedere, lucrul acesta ar duce până la urmă la o situație în care nu avem altceva decât o combinație, un mix de produse locale și nu cu adevărat un produs pan-european. Noi asta speraserăm am considerat că ar fi prima dată când am avea așa ceva și că astfel s-ar merge mai departe cu un pas decât ceea ce există în vigoare în prezent la nivel național. Acestea sunt așadar cele două probleme fundamentale care ar trebui soluționate în lunile ce vin. și care ar putea să ducă la o îmbunătățire substanțială a propunerii, după părerea noastră. Și acum, intrând mai în detalii, Apropo de valoare și transparență pentru clienți și de asigurarea unei, unor condiții uh, de concurență sănătoasă, trebuie definite elemente cheie în regulament în ce privește standardele minime la nivel european. Înțelegem că propunerea de față lasă statelor membre o marjă de manevră amplă, dar noi am dorit să vedem încă un al doilea regim în care să se definească foarte bine elementele cheie și uitându-mă la ceas, uh, mai spun doar că valoarea plus valoarea acestei propuneri este aceea că oferă o garanție de capital. Asta ar fi, asta, acesta este un element foarte util, foarte bun, dar nu se clarifică ce înseamnă acest concept, în special la nivel transsectorial. O companie de asigurări diferă foarte mult, produsul unei companii de asigurări diferă foarte mult de un alt produs care poate să ofere o, o profitabilitate foarte bună pentru un gestionar de active. Deci este important să asigurăm condiții de echitate. Dacă vorbim de același produs, atunci trebuie să vorbim și de aceleași reguli aplicabile. Deocamdată nu găsim acest element în text. Apoi, uh, problema solvabilității reprezintă un regim important de care tot vorbim de foarte mulți ani. Așteptăm și discuțiile care urmează, poate rezolvăm această problemă și în contextul acesta ne-am mai referit la transparență și protecția consumatorilor. Am vorbit mult și despre modul în care putem să-i protejăm și să informăm corect pe consumatorii noștri. Dacă vom propune un PEP cu garanții care însă să aibă înțelesuri diferite de la un sector la altul și de la o companie la alta, atunci nu e regulă. Apoi, cel puțin 50% din orice economie ar trebui să fie investiți într-un într produs pe termen lung, ceea ce este foarte important în contextul creșterii permanente a speranței de viață în Uniunea Europeană. Pentru că, te, pentru că trebuie să ne gândim pentru că dacă ar fi să întrebăm pe cetățenii europeni cât credeți că veți trăi și vă veți putea bucura de pensie, cred că o cea mai mare parte dintre ei vor subestima această perioadă. Apoi, reguli uniforme în momentul în care se trece de la un furnizor la altul, dar și de la un produs la altul. Ar trebui limitată această chestiune la valoarea actuală de piață pentru produsul respectiv până la pensie. În prezent se vorbește de o durată de 5 ani pentru produsul respectiv. Trebuie să fim atenți să nu creăm stimulente cu efecte negative împotriva investițiilor pe termen lung, astfel încât produsele în care se investește acum pentru 5 ani să devină depășite și să nu, mai, uh, și să nu se perenizeze investițiile respective în investiții pe termen lung. Apoi, Susținem în general ideea unui produs de pensie paneuropeană. Am arătat care sunt și provocările pe care le-am identificat, dar, așa cum am mai spus-o și în discuții bilaterale, și momentul este dificil. Solvabilitate 2 este altceva decât produsul acesta transsectorial, în care trebuie să se, prin care trebuie să se ofere un, unui foarte mare număr de cetățeni, milioane de cetățeni, uh, un produs, o garanție pentru viitor. Și cu acestea vă mulțumesc. Mulțumesc și acum vă rog încă o dată să vă limitați timpul de intervenție pentru ca toată lumea să poată interveni și să permitem și raportorilor și raportorilor din umbră și chiar știai să aibă acces la intervenții. Și acum domnul Bernard Aguilon, șeful pentru afaceri de reglementare de la Amundi. Vă rog cât se poate de scurt. Mulțumesc foarte mult. Subiectul acesta, în care Amundi a fost foarte implicat în discuțiile cu părțile interesate, ne permite să fim uh, extrem de conștienți de complementaritatea dintre produse și acest, din produsele existente și acest PEP. Din câte înțelegem noi, există trei obiective pentru PEP. Mai întâi, adăugarea de noi furnizori de produse la cele existente. Al doilea obiectiv economii pe termen lung investite în active pe termen lung. Acesta ar fi unul dintre obiectivele principale. Și aș mai spune că pregătirea pentru pensionare face obiectul acestor economii. Și al treilea obiectiv, furnizarea unor soluții de pensie pentru cetățenii mobili la nivel paneuropean. Pentru primul obiectiv, actuala situație, atât în ce privește rata dobânzii și longevitatea cetățenilor europeni, impune o îndepărtare de la schemele tradiționale de asigurare și investiții de pensii. Altădată, așa cum era în majoritatea țărilor și în Franța se investea în special în obligațiuni. E un subiect foarte relevant acesta, pentru că, indiferent de soluția pe care o vom impune garanțiilor formale, vom ajunge la obligația de a investi cu prioritate în obligațiuni din cauza nevoii de a reduce costurile prudențiale a acestor garanții. Ale acestor garanții. strategiile de investiții în vederea pensionării combină obiectivul de protecție cu mecanismele de reducere a riscurilor și performanță a investiției în capital. Am făcut mai multe teste la Amundi, prin care am constatat că există o mare probabilitate, și atunci când vorbesc de probabilitate mă refer la peste 90%, de a obține performanțe deasupra ratei inflației. Un studiu academic în legătură cu acest subiect va fi în curând pus la dispoziția Asociației Europene a Gestionarilor de Fonduri și a părților interesate. For, uh, than... Studiul acoperă o durată de circa 10 ani și veți vedea care sunt rezultatele. Apoi, propunerea făcută îndeplinește întrucâtva primul dintre obiectivele menționate. Este vorba de active care oferă prime pe termen lung pentru investiții, și anume capitale, uh, mm, dar și uh, investiții în sectorul imobiliar. Aceasta ar putea să se constituie într-o sursă de investiție în economia reală foarte importantă și o soluție pentru cetățeni prin portabilitatea PEP de la o țară la alta utilizarea compartimentelor de care noi ne folosim deja la Amundi, permite această portabilitate. Este simplă pentru investitori, dar nu la fel de simplă pentru uh, furnizori de pus în aplicare. De aceea stabilim o obligație pentru toți furnizorii de a crea compartimente în toate situațiile. În cazul Amundi, care este un actor global, avem doar 8 compartimente pentru planurile de pensionare. Și asta înseamnă că micii furnizori n-ar avea cum să creeze așa 27 de compartimente și n-ar fi nici logic. Țările mici ar fi deci lipsite de furnizori locali de pensii paneuropene. Avem nevoie așadar de echilibru în marja de discreție și de o portabilitate facilitată între țările din aceeași regiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! pentru această intervenție și acum domnul profesor Hans van Merten de la Universitatea de U din Utrecht, care este specializat în pensiile paneuropene și a făcut parte din echipa de negociere a directivei din domeniu. Mulțumesc foarte mult! Prezentarea mea se referă la portabilitate EOPS și PEP. Din perspectiva legislației Uniunii Europene, pentru că aceasta este specialitatea mea și am constatat că numeroate, numeroase discuții pornesc de la, din punctul meu de vedere, afirmații false. Prima dintre ele este că IORPS n-ar fi o uh, întreprindere financiară. Apoi, uh, că PEP Uh, nu ar, s-ar baza pe un regim uh, armonizat. Și că pep s-ar uh, opune interzicerii activităților de afaceri secundare. Prima, prima afirmație la care m-am referit, și anume că nu, IORPS nu ar fi uh, întreprinderi financiare. Nu e adevărat, de exemplu, cea din țările de jos exact asta este, o întreprindere financiară. Și atunci întrebarea este de ce să excludem IORPS din domeniul de aplicare. Înțeleg că acum se face un lobby intens pentru excluderea opțiunii IORP. În uh, directiva IORP 2 se face împărțirea între uh, companiile de asigurări și uh, activitățile IORP. Dar ne așteptăm la liberă circulație, la dimensiunea liberă circulație, lucru care face imposibilă excluderea IORP din domeniul de aplicare. Dacă vrem să mergem mai departe cu acest exercițiu de excludere a IORP, îmi aduc aminte că acum vreo, două, vreo doi ani a existat o audiere cu privire la directiva IORP în care am, am vorbit în fața dumneavoastră și am arătat care ar fi efectele IORP ex, uh, excluderii lor. Din păcate, propunerea mea de atunci nu a intrat, nu a fost luată în calcul la directivă, dar acum cred că ar trebui să fie luată în, cal, luată în calcul. Pentru acele IORP care nu sunt active la nivel transfrontalier și care nu sunt uh, întreprinderi financiare. Vedeți care sunt amendamentele care au fost depuse pe marginea directivei IORP. Uh, Apoi a doua observație și anume că IORP se opune uh, activităților de afaceri secundare dar nu intră în al treilea pilon al uh, pensiilor, deci nu s-ar opune activităților secundare de afaceri. De exemplu, articolul 7 din directiva IORP 2 spune că fondurile de pensii oferă um, posibilități de Uh, beneficii la pensie și activitățile aferente. Dar PEP se potrivește perfect în definiția IORP. Al treilea lucru care se spune este că PEP nu poate funcționa în absența unui regim fiscal armonizat. Și aici câteva cuvinte. Mai întâi este prima dată în regulamentul PEP în care se vorbește cu adevărat de portabilitate. De câte ori s-a mai discutat de acest subiect, nu au funcționat dispozițiile la care s-a ajuns, nici la nivel individual, nici la nivel colectiv. În IORP 2 vedeți că dispoziția respectivă nu doar că nu ușurează, ci chiar îngreunează transferul sumelor de bani. Întrebarea care se pune aici este dacă regimurile fiscale naționale reprezintă obstacole în calea libertății de circulație a lucrătorilor în acest caz. O persoană ar trebui să se poată deplasa liber în interiorul granițelor Uniunii Europene și să ia după ea uh, beneficiile de pensie, să poată să încaseze pensia oriunde. Ori dispozițiile în vigoare acum reprezintă obstacole în calea acestui lucru de facto. Apoi, dispozițiile care sunt propuse în această propunere de text de lege uh, ar uh, rezolva această problemă. În compartimentul A ai putea să acumulezi o anumită sumă fără să o transferi ulterior în compartimentul B și să beneficiezi de ea fără să o transferi în compartimentul B care ar fi supus regimului legislativ dintr-o altă țară. Deci nu e nevoie să se mute valoare, valoarea sumei pe care ai acumulat-o dintr-un compartiment în altul pentru a te putea bucura de ea și în altă țară. S-a vorbit apoi de faptul că diferitele regimuri și diferitele compartimente îngreunează foarte mult uh, Uh, la nivel administrativ uh, uh, activitatea. Însă, diferitele scheme fac obiectul unor regimuri fiscale diferite, deci din acest punct de vedere, regulile se aplică fiecare regimului său. Apoi, IORP 2 nu funcționează corect și spun asta cu tot respectul pentru cei care s-au străduit să pună cap la cap acest act legislativ. Din potrivă, îngreunează portabilitatea transfrontalieră a, pensiilor, de aceea noi susținem foarte mult noua propunere PEPP. PEP. Mulțumesc doamna Ana Fili, care reprezintă BEUC, Organizația Consumatorilor din Uniunea Europeană, și care a colaborat și colaborează cu Comisia. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, pentru invitația adresată de a vorbi în fața dumneavoastră despre PEP. Consumatorii europeni se chinuie din ce în ce mai mult să identifice produse de pensie în contextul actualei diversități și complexități la nivel european care îngreunează posibilitatea consumatorului de a înțelege care sunt riscurile și costurile produselor oferite. Toate, toți membrii au identificat ca fiind uh, o problemă foarte îngrijorătoare um, problema aceasta a uh, pieței uh, de pensii. Și dacă va avea succes, PEP ar putea să reducă unele ineficiențe în domeniul investițiilor pe piață, deschizând calea pentru produse financiare standardizate. Însă, acest, uh, această inițiativă nu este nici o baghetă magică care să ducă la umplerea tuturor lipsurilor din acest sistem. Există câteva elemente ale propunerii la care aș vrea să mă, refer, să mă refer. Mai întâi, investițiile default. Noi susținem această trăsătură a PEP, și anume dispoziția obligatorie cu privire la opțiunea de investiții default, care are un potențial foarte mare de a îmbunătăți rezultatele consumatorilor care nu au reușit să uh, își facă o alegere în cunoștință de cauză atunci când au economisit în vederea pensionării consumatorii s-au confruntat cu dificultăți la alegerea, la, în ceea ce privește realizarea unei alegeri în cunoștință de cauză, informate, atunci când au ales uh, produsul de pensie. Dar aici m-aș referi la faptul că cerințele de uh, punere la dispoziția informațiilor și altele asemenea reprezintă încă probleme și uh, aici mai trebuie lucrat la clădirea încrederii investitorilor. Trebuie avută în vedere uh, propunerea Comisiei la articolul 37, unde este vorba de protecția capitalului. Nu este limpede dacă aici este vorba de capitalul investit în PEP sau după deducerea costurilor în urma com, uh, costurilor de funcționare ale PEP nici cine uh, suportă aceste costuri în etapa de acumulare a fondului de pensie. Dispozițiile sunt destul de înșelătoare aici. Numai 70% din economiile acumulate ar face obiectul protecției și protecția aceasta s-ar face doar în termen nominal. De asemenea, ne punem semne de întrebare în legătură cu garanțiile pentru diferitele opțiuni. Garanțiile integrate pentru, invest- pentru capitalul investit sunt foarte complicate, iar costurile asociate nu sunt potrivite pentru consumatori, ducând la o profitabilitate redusă a investițiilor. Nu se uh, ține seama de avantajele pentru consumatori și nu se ține seama de presiunea inflaționistă. În anumite cazuri, garanția de capital poate să fie benefică pentru un, consuma, pentru un consumator care este aproape de vârsta pensionării, de exemplu. Însă acest uh, lucru nu se aplică pentru toată lumea. Pentru noi ceea ce este important este că se reduce foarte mult uh, paleta de opțiuni uh, oferită consumatorilor, există reguli foarte stricte pentru produse, iar consecințele fiecărui produs nu sunt suficient de clar uh, explicate consumatorilor, cum ar trebui să fie. Apoi, costurile. Dispozițiile în acest sens sunt uh, complexe, iar produsele sunt uh, costisitoare. Sunt numeroase comisioane care au un impact foarte mare asupra acumulării de capital de-a lungul ciclului de viață al produsului de pensionare și al profitului aferent. Pentru o primă lunară de, 100, de 103 euro investită într-un produs de pensie din Austria, numai 70 de euro se duc chiar către economii în, ce, în primii 5 ani. și după această perioadă 84 de euro intră în fondul de pensie efectiv, în acumulare. Profitabilitatea este deseori zero și uneori chiar negativă din cauza comisioanelor foarte mari care sunt impuse. Problema aceasta nu este abordată prin propunere. Deseori consumatorul plătește comisioane foarte mari uh, pentru produsul de pensie, lucru care nu este deloc avut în vedere în BEPS. for the default option. În plus, toate opțiunile PEPS trebuie să fie cât se poate de rentabile și nu doar uh, opțiunea din uh, propunere. Apoi, a treia problemă se leagă de procedura de autorizare. Noi, în principiu, susținem uh, procedura de autorizare propusă în acest regulament, în special mă refer la faptul că această autorizație se emite de către o singură autoritate, EIOPA lucru care va duce la îmbunătățirea calității produselor de pensie și uh, va face din uh, PEP uh, un produs de încredere în Uniunea Europeană. Suntem de acord cu dispoziția prin care se cere furnizorilor PEP de a pune la dispoziție informații care să țină seama de caracterul specific al fiecărui produs de pensie, în mod cât se poate de simplu, într-un limbaj standardizat și ușor de înțeles și astfel încât să se asigure și comparabilitatea între produsele de pensie puse la dispoziție. Și ultima observație se referă la portabilitate. Trecerea de la un produs la altul sau de la un furnizor la altul este reglementată în această uh, propunere de text și Sigur că acest lucru se leagă de dreptul de a beneficia de cea mai bună ofertă de pe, de pe piață. Însă, posibilitatea de a trece de la un produs sau uh, furnizor la altul doar o dată la cinci ani nu ar trebui să, se fac, să, fac, să fie obiectul plății unor comisioane suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și ultima, ultima intervenție revine domnului Ole, Olemans, care uh, este de la ABG, un fond de pensii cu un milion de consumatori. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. PEP poate fi o suplimentare utilă pentru pilonul 1 și pentru 2, dar rolul statelor membre este crucial. Statele membre au un rol central în această propunere. Problema includerii sau neincluderii IORP în PEP este mai puțin importantă. Multe IORP nu pot să asigure PEP pentru că se fixează pe un anumit grup de lucrători și au mai degrabă un rol social și nu comercial. Marile firme de pensii pot să asigure PEP, dar pot să facă acest lucru folosind alte instrumente juridice decât IORP. EPG oferă un produs pentru cei care sunt freelance în Olanda. Produsul acesta poate fi un protopep la nivel național. Se oferă pe internet. Este simplu, este flexibil, are alegeri de investiții simplificate, e ușor de administrat la costuri scăzute, adică 36 de puncte de bază și 35 de ani voi reveni la această chestiune. Ajungem astfel la rolul statelor membre și al Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să reziste tentația de a-i încărca pe furnizor cu prea multe cerințe. Este crucial. Trebuie să existe o opțiune implicită, fără nevoia de consiliere, alta decât în formă electronică sigur că astfel participanții pot, se pot îndepărta de un asemenea portofoliu de investiții pe termen lung, cum e de altfel și cazul altor instrumente. În uh, situația de acum uh, se așteaptă pensii scăzute, mai ales că ratele dobânzii sunt scăzute. Furnizorii de PEP ar trebui să poată să facă față tuturor regimurilor fiscale după amânare de trei ani. Însă este inutil să se ceară acest lucru, și ar însemna costuri uh, inițial atât de mari încât ar duce la impedimente mari privind intrarea pe piață pentru foarte mulți furnizori. PEP se adresează pilonului 3, deci este suficient, ar trebui să fie suficientă legislația fiscală. Furnizorul nu trebuie să fie obligat să facă, să intre în anume state membre, decât uh, state, dacă, doar dacă nu statul membru uh, nu a clarificat ce cerințe există pe lângă supraîncărcarea produsului, PEP, ar trebui să beneficieze de inovațiile tehnologice. Totuși, provocarea reală pentru PEP sunt, uh, de fapt, distribuția și stimulentele fiscale. Statele membre pot să găsească cel mai bine răspunsul corect. Statele membre trebuie să ducă la dezvoltarea unei asemenea piețe sau să o distrugă. Iar în pilonul 3 s-a introdus în 2015 un asemenea produs pentru freelancerii din Olanda, care reprezintă mai mult de 30% din populația activă. Alți furnizori asigură asemenea produse, dar distribuția este o provocare. Noi suntem un mare furnizor de un asemenea produs, dar uh, unii nu acordă atenția necesară privind investiției într-un asemenea produs nu uh, investesc decât în măsura în care se bucură de niște stimulente financiare. Soluțiile fintech ar putea să deschidă posibilități noi. Experiența noastră arată acest lucru și se vede și în evaluarea de, de impact. Uh, stimulentele fiscale sunt absolut de importante. Trebuie să vedem care sunt cerințele cruciale de îndeplinit în toate statele membre. Aceste cerințe trebuie făcute public, de exemplu prin IOPA, Agenția Europeană pentru Pensii ar trebui să poată furniza aceste informații. Inițiativa PEP ar putea, la nivel național, să facă pași înainte pentru ca oamenii să participe la soluții individuale de pensii. Practica vine din pilonul 2, din Marea Britanie. E un exemplu de prevedere de pensii cu uh, rată scăzută a dobânzii. Iar statele membre pot să ducă la deschiderea și dezvoltarea acestei pieții pentru a ajunge și la un sistem mai bun la nivel național Ideea nu poate să fie legiferată la nivel european și nici nu trebuie, pentru că este de competența statelor membre să-și creeze propriul sistem de pensii. Însă Comisia ar putea să facă o recomandare în acest uh, sens și să discute această chestiune la nivelul sistemului uh, european, sistemului uh, semestrului european, mă scuzați. Noi vom împărtăși în continuare experiența noastră Parlamentului și altor instituții europene dacă doresc acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, iar acum raportorii și raportorul din umbră, cum spuneam, limitați-vă la două minute pentru ca să aibă și experții trei minute să vă poată răspunde. Primul este Sofie Invelt de la ALDE, raportorul nostru. Mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt, ca să las uh, timp pentru dezbatere, pentru că nu avem așa de mult uh, timp. Vă mulțumesc pentru cele spuse, doamnelor și domnilor prezentatori. Toată lumea a subliniat uh, complexitatea uriașă a acestui dosar și, bineînțeles, e implicată și politică. Nu e politică de partid, dar e politică națională. Chiar dacă eliminăm partea politică, oricum are să fie foarte complex și domnul Biherer spunea mai devreme și era politicos, spunea că de fapt calendarul este o provocare. O provocare e bună, ambiția e un lucru bun, însă o să reușim noi să facem în timpul alocat, nu știu, rezultatul e oricum mai important. Cred, cred că doamna Fili spunea că dacă reușim să găsim soluții bune și dacă facem o propunere bună, s-ar putea să paveze calea pentru alte produse sau pentru alte mecanisme. Deocamdată ascult. Ne consultăm cu multe părți interesate, intenționez să conlucrez cu raportorii din umbră și cu raportorii pe aviz de la celelalte comitete și sper că vom putea găsi uh, un text asupra căruia să fim de acord la nivelul Parlamentului. Uh, un raport care să se bucure de majoritate. Sigur că discuții cu statele membre și ele se pregătesc, se lovesc de aceleași dificultăți ca și noi. Trebuie să găsim soluții pentru a spune da sau nu. Pentru IORP, pentru caracteristicile opțiunii implicite, tratamentul fiscal, competențele naționale, problema compartimentelor a garanțiilor de capital, autorizațiile, deci o listă foarte lungă și toate statele membre au și ele propriile lor sisteme. Fiecare sector, fiecare furnizor își are trăsăturile specifice. Totuși, dacă nu vrem să privim provocarea în ochi, nu o să se întâmple niciodată nimic. Aștept să cooperez cu toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, Sofie! A fost uh, o prezentare generală a opțiunilor tale. N-a fost o întrebare. Brian Hayes este raportorul pentru PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, bun venit uh, experților care participă la această audiere. În primul rând, sunt de acord cu raportorul. Este un domeniu complex. Trebuie să ne asigurăm că ajungem la o certitudine în acest proces și că nu înrăutățim situația. Cum am spus la discuțiile pe IORP 2, vorbim de banii oamenilor și modul în care e proiectat acest proiect să nu fie doar un mecanism pe care nu îl folosește nimeni, pentru că nu e bine. Trebuie să ajungem la un echilibru între protecția consumatorului, care e o chestiune fundamentală, accesul la, eu știu, accesibilitatea diverselor costuri și, pe de altă parte, proiectul care va fi pus la punct de diversele, diversii furnizori. Trebuie să găsim acest echilibru. E, uh, calendarul e ambițios, dar trebuie să ne asigurăm că modul în care este creat acest proiect e corect în ce privește obiectivele noastre. Unul dintre vorbitori, profesorul Merton, spunea că problema IORP-2 uh, nu are mare importanță când vorbim despre IORP uh, Uh, uh, transfrontalier. E prea devreme să spunem acest lucru. Încă nu a fost transpusă în totalitate de directiva. Nu putem să facem o asemenea afirmație atât de timpuriu. Și apoi, principalele probleme și anume finanțarea totală, care a fost o problemă mare la IORP 1 și cum poate să funcționeze transfrontalier și apoi certitudinea mult mai mare privind uh, organismele de reglementare dintre țara gazdă și țara uh, musafir. Nu știu cum se poate face această afirmație, mai ales dacă, eu știu, nu aveți posibilitatea să ghiciți viitorii. Am trei întrebări specifice. Una se referă la uh, Autoritatea Europeană pentru Pensie această autoritate este oare autoritatea corectă pe să se ocupe de acest proiect? Este un organism de reglementare paneuropean care produce, eu știu, un produs paneuropean, dar multe din deciziile astea vor fi luate la nivelul statelor membre. Așa încât îmi pun întrebarea dacă nu cumva creăm mult mai multe obstacole mai multe obstacole, solicitând autorității europene pentru pensii să se ocupe și de acest lucru. Deci vreau să știu care e părerea dumneavoastră. A doua întrebare. Garanțiile față de opțiunea uh, cu ciclu Open Life. Cum putem folosi ciclul pe viață și garantarea opțiunilor și să le uh, punem la nivelul nevoilor consumatorului. Multă lume dorește această garanție, vor să știe ce anume vor obține la sfârșitul perioadei în care au cotizat și dacă ne limităm la garanții, e, aducem în discuție un număr mare de participanți care nu sunt gata să-și asume aceste opțiuni și ultima întrebare privind problema compartimentelor propunerea aceasta este o nebunie birocratică în ceea ce privește ce încercăm noi să o facem. Ne gândim la ce au spus unii reprezentanți ai domeniului astăzi aici. Cât de realistă este propunerea noastră? O să reușim să facem acest lucru de la compartiment la compartiment? Mulțumesc! Sunt trei puțin, trei întrebări, deci înseamnă un minut pentru trei întrebări? Nu. Hai să vedem. Cine dorește să răspundă la aceste întrebări? Vă rog, domnule profesor. La ultima întrebare a compartimentelor, cred trebuie să fim pragmatici. Trebuie să considerăm că există o logică regională nimeni nu o să încearcă să vinde pe post în toate țările din Europa. Evident că vor fi, va fi o distribuție regională, dar nu o distribuție europeană totală. E puțin probabil că se va întâmpla așa. Cât privește IORP și PEP, cred că dacă vrem uh, să găsim o soluție pentru PEP, n-ar trebui să amestecăm acest subiect cu subiectul IORP, pentru că pilonul 2 este ceva diferit. Sigur, ideea, soluția ideală ar fi cea în care corporațiile uh, acordă subvenție uh, pentru pensie. PEP ar fi adițional față soluția din pilonul 2. Nu ar înlocui pilonul 2. Uh, pilonul 2 are niște limite, după cum știm. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim și la posibilitatea uh, de a-l suplimenta într-un fel sau altul. Mulțumesc! Cine dorește să mai răspundă, vă rog? Da. Am de făcut un comentariu privind garanțiile. Dacă îi întrebați pe consumatori, pe freelancerilor, le plac garanțiilor. Dar asta nu duce la nimic. Uh, deci le plac uh, asigurările, le plac titlurile de valoare vor garanții, însă ar trebui introduse garanțiile cât mai târziu cu putința. Iar uh, proiectul trebuie să se potrivească la proiectul național. Țările sunt diferite, apropo de cum asigură venitul de vază. Deci dacă țările au un sistem care asigură un venit mare, atunci garanțiile nu sunt necesare. Preferă un ciclu de viață care să dureze mai mult. E vorba de cicluri de viață uh, Uh, care au uh, acolo capital și alte active financiare care duc la beneficii. Mulțumesc. La întrebare privind ciclul de viață și garanțiile. Vreau să mă refer la cele spuse de colegul de la Mundi. 90% uh, înseamnă din cei care participă preferă un produs cu ciclu de viață dacă pornim de la 1 până la 10 persoane, o, o, a, fiecare a 10 persoană are o pierdere în mecanismul de pensie fiecare 10 ani. Deci pierderea poate să fie nu 1%, ci 10% sau 20%. Lucrul ăsta s-a înregistrat în Australia, în SUA, în timpul crizei financiare. Deci dacă înseamnă că fiecare al 10-lea sunt eu, nu? și îmi pun întrebarea dacă mi-asum să pierd 20% din venitul pentru pensii la criza, în criza financiară. Da, răspunsul e da în, în cazul unui ciclu de viață. Pe câtă vreme uh, regulamentul pentru uh, insolvență, pentru este diferit. Dacă mergem la 1, 2, 3, 4, 5, numai a 200-a persoană poate să înregistreze o pierdere. Și pierderea este mai mică decât 20-30%. Nu vreau să spun că ambele opțiuni există, ci că trebuie să fii foarte atent când te gândești că dacă e vorba de un PEP care are o, un nivel de garanție acreditat la nivel european, ce există înăuntru? Și să revenim la întrebarea dumneavoastră, uh, dacă discutăm despre această combinație de producție, de produse, da, se poate face. Nu trebuie să fie neapărat uh, cu totul numai asigurări și gestionare de active. Trebuie să ne gândim la produse care să dea o mai bună rentabilitate. Mulțumesc că ar trebui să trecem mai departe. Mai am ceva de spus. Autoritatea Europeană, da, certificare, dar revenind la compartimentalizare, acolo e nevoie de uh, organismele de supraveghere națională. Pentru socialiști și democrați, Andreea Coțolino are depus o întrebare. Sostituisco il colega. Vorbesc în numele colegului meu, Asoru, și am să citesc un text pe care mi l-a transmis. Propunerea de introducere a unui produs de pensie paneuropene este o propunere foarte ambițioasă atât pe fond cât și din punctul de vedere al calendarului și încearcă să găsească o soluție la provocările cu care va trebui să se confrunte în deceniile ce vin Uniunea Europeană. E suficient să ne gândim la îmbătrânirea progresivă a populației. Susținerea investițiilor pe termen lung reprezintă o necesitate pentru economia europeană. De asemenea, pensiile paneuropene vor putea contribui la garantarea unui nivel demn al veniturilor pentru cetățeni la vârsta pensionării. Răspunzând uh, și uh, problemei uh, mobilității în scopul de a-și găsi un loc de muncă, din, fenomen din ce în ce mai prezent în Uniunea Europeană. E nevoie așadar de a răspunde acestor fenomene de integrare din ce în ce mai aprofundată în Uniunea Europeană. S-a vorbit despre tratamentele fiscale aplicate acestui produs de pensii, dar și de alte probleme tehnice, cum ar fi stabilirea de compartimente. Așadar, iată care e întrebarea. S-a vorbit foarte mult de așa numite pensiile de investiții tip default. Care sunt măsurile pe care consideră că ar trebui să le luăm pentru a asigura protecția consumatorilor, precum și accesul pe piață al unor uh, companii de pensii, a unor fonduri de pensii de dimensiuni mai mici? Aceasta este întrebarea pe care voiam să o adresez și sperăm ca dezbaterea pe o temă atât de importantă să poată continua cu rezultate pozitive. Mulțumesc, a fost o întrebare specifică. Cine dorește să răspundă? Vă rog. Am de făcut un comentariu apropo de cum poate fi făcutul proces, pro, produsul acesta plin de succes pentru consumatori. Costurile sunt importante, costurile sunt scăzute, deci participanții au beneficiul acesta față de un portofoliu. Și se pune problema accesului micilor operatori, se creează un teren de egalitate. Dacă există informații la nivel central privind regimurile fiscale din diferitele state membre, uh, ajutorul pe care l-ar putea da EIOPA ar fi foarte important, mai ales pentru micii furnizori, ar fi o soluție la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc. Doamna Fili dorește de asemenea să răspundă. Da. Pentru ca PEP să fie un succes pentru un consumator, problema costurilor este foarte importantă. Vreau să subliniez că suntem în favoarea diversificării furnizorilor. Susținem de asemenea distribuția pe internet. Fintech poate să joace un rol Uh, consilierii, de asemenea, pot să joace un rol pentru că îi pot consilia pe clienți ce produs alege. Opțiunea implicită și garanțiile. Nu sunt furnizor, deci nu pot să fac aici propuneri concrete, dar cred că ar trebui avut în vedere și alte opțiuni. Cum ar fi o strategie pe ciclu de viață, ar trebui și ea avut în vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să trecem la următoare. Văd că nu e nimeni de la ECR. Așa e? Bun, de deci nu e nimeni de la ECR. Martin Ședevan de la GUE. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor pentru perspectivele interesante legate de PPP pe care ni le-au prezentat. Este frumos să vedem cum se exprimă diferite interese în urma acestor intervenții și cred că nu vă va surprinde faptul că grupul meu politic uh, privește destul de critic uh, aceste instrumente de pensie uh, bazate pe investiții care nu ar trebui să înlocuiască nici cum pensiile um, tradiționale de de stat. Aș dori să vă aduc aminte că am trecut printr-o criză financiară care în Statele Unite ale Americii a avut un impact profund asupra fondurilor de pensii, oameni care au rămas uh, de pe o zi pe alta fără uh, o, fără o pensie, să nu uităm ce se întâmplă și mai aproape de noi, pe piața din Germania, unde, de exemplu, a fost introdus un uh, produs de pensie, numit uh, pensia uh, Ristar, care se confruntă cu probleme, nu funcționează suficient de bine, vis-a-vis -vis de care se uh, exprimă suficiente, destul de multe critici. Se consideră că pensia respectivă, pensia sistemul de pensie uh, Rister, care ar fi trebuit să completeze pensia de stat, nu funcționează suficient de bine. Uh, deci aș avea câteva întrebări. Există un studiu din partea Comisiei care arată foarte clar, uh, clar că dacă s-ar introduce acest uh, instrument, 700 de milioane de 700 de miliarde de euro uh, suplimentari ar ajunge pe piețele financiare și aș dori să știu care este sursa tuturor acestor bani. Și apoi pe doamna Fili Aș dori să o întreb care ar fi avantajele pentru consumatori aduse de acest uh, produs pan-european de pensii personale uh, uh, din partea Comisiei în comparație cu sistemul clasic Pay As You Go. Mulțumesc. Au fost două întrebări. Prima adresată lui Tobias Bücheler. Mulțumesc voi fi foarte scurt, nu știu de unde a apărut suma respectivă de 700 miliarde de euro. Eu personal cred că dacă discutăm de un orizont bazat pe mai mulți ani, trebuie să începem de la o sumă mult, mult mai mică. Nu știu care este sursa cifrei uh, cifrei respective menționate de dumneavoastră, 700 de miliarde de economii, de fonduri noi, ce pot să vă răspund este că asemenea soluții de pensii nu vor acumula de pe o zi pe alta niște sume imense de uh, economii. Asemenea tipuri de produse au nevoie de timp lung pentru a fi introdusă, pentru a funcționa pe piese, pe, pe piețe și pentru a fi înțelesă, deci nu reprezintă nicicum o soluție miracol. Însă, pe termen mediu, putem preconiza că un asemenea produs ar putea să furnizeze un, o soluție bună, o soluție de uh, care să completeze sistemele act, uh, actuale. considerăm că produsul pan-european de pensii personale nu ar trebui să intre într-o competiție, competiție directă cu produsele de pensii naționale, în forma în care există acestea pe diferitele piețe europene. Mulțumesc. Mai existase o întrebare pentru doamna uh, Fili, în Fili, însă aș dori să mă adresez și reprezentanților comisiei dacă vor putea să ne dea informații privind suma respectivă de 700 de miliarde de euro după intervenția doamnei Fili. După cum am spus deja în intervenția mea, PEP nu este soluția mir- uh, miraculoasă pentru, pentru sistemul de pensii european. Avantajul acestui produs este se referă la sporirea competiției pe pilonul uh, 3 al uh, pensiilor. Cam atât, nu este vorba de o soluție magică, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc. Comisia Europeană, a valoare de 700 de miliarde de euro. Un minut aveți la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ne-ați adresat această întrebare, de fapt, cifrele pe care le-ați menționat provin dintr-o evaluare a impactului care însoțește această propunere. Deci permiteți-mi, vă rog, câteva precizări. În primul rând, după cum pe bună dreptate ați menționat, produsul pan european de pensii personale nu va rezolva lacuna din sistemul pensiilor, va contribui la acoperirea acestei lacune. Cu această propunere ne-am gândit la consumatorii care au avut de suferit uh, datorită unui, unui nivel uh, insuficient de mare de ofertă în statele membre. În pregătirea acestei propuneri legislative am efectuat o consultare publică am, uh, la care au participat 500 de cetățeni europeni care au formulat diferite comentarii privind uh, lipsa of- ofertelor și ne-au atras atenția asupra punctelor slabe pe care le-au observat ei uh, legate de anumite produse. Sindromul blocării, uh, oferta redusă pe anumite uh, piețe și probleme legate de transparența costurilor, comisioanelor care trebuie să fie suportate pentru diferite produse. În urma acestei consultări am venit cu această propunere care uh, permite anumitor uh, cetățeni care nu au acces, de exemplu, la pensii ocupaționale sau la alte tipuri de pensii, de exemplu, lucrătorii uh, independenți, freelancerii care nu pot contribui astăzi la un produs IORP, ar putea să beneficieze de acest nou produs și apoi acesta ar fi util pentru a rezolva diferențele între, între uh, sexe. O mamă care, de exemplu, are o pauză în activitatea profesională ar avea de beneficiat în urma acestui produs. Ați, men- ați menționat uh, niște cifre. Într-adevăr, am plecat de la informații uh, colectate de pe piață și de la cifre furnizate de EIOPA. Și prognoza pe care am făcut-o ne arată că uh, s-ar putea să ajungem la un nivel al pensiilor personale până la 2100 miliarde de, eu, de euro cu ajutorul unor uh, facilități uh, fiscale și această sumă ar fi obținută din diferite surse. În primul rând, ar exista o adevărată piață unică. În acest uh, moment, piața pentru produsele personale de pensii este uh, total fărâmițată. Noi ce ne dorim este să creăm o adevărată piață unică și să asistăm la cât mai mulți furnizori uh, posibil la unor asemenea produse. Deci să avem mai mulți furnizori cu produse mai bune datorită uh, concurenței îmbunătățite pe piața respectivă. Cei care nu au o ofertă uh, suficient de bună în acest moment uh, vor putea uh, recurge la acest uh, produs care va permite și persoanelor cu venituri reduse să-și alimenteze acest produs de pensii. Deci, în funcție de regimul fiscal uh, conferit de statele membre, Uh, sporirea nivelului uh, pensiilor personale, s-ar putea să ajungă până la cifra uh, pe care am menționat-o. Mulțumesc foarte mult. Știm, am, am aflat mai multe lucruri acum. Și acum trecem la următorul raportor din umbră, domnul Anemans din partea NF. Vă mulțumesc. Aș avea o întrebare pentru domnul profesor Van Merten. Al Ați menționat al treilea pilon de pensii. În Belgia există un asemenea al treilea pilon și ar fi util dacă există un regim fiscal care să avantaje, avantajeze acest al treilea pilon de pensii și că produsul pan-european de pensii personale ar veni în completarea acestui uh, al treilea pilon și uh, pot să fie folosite în acest sens fonduri uh, naționale? Un profesor Van Merten, vă rog. Vă mulțumesc. Înainte de a uh, răspunde aceste întrebări, mă adresez domnului Hayes. Nu am dorit să critic elementele bune din directiva um, IORP 2, uh, însă în comparație cu prima variantă a acestei directive, obiect, obiectivul este ca, sau obiectiv, obiectivul ar trebui să fie ca transferurile între diferitele instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale să fie mai, uș, mai uh, ușoare. Și din punctul meu de vedere, a doua directivă privind aceste instituții nu aduce nimic nou. M-ați întrebat dacă PEP uh, um, are, uh, are de beneficiat în uh, urma regimului fiscal pentru al doilea sau al treilea pilon de pensii și dacă pot fi folosite fonduri naționale. Da, răspund cu da și cu nu întotdeauna, pentru că, de exemplu, în țările de jos, unde derogările de la pilonul 3 depind de acumulările de la pilonul 1 și 2 însă alte state membre nu au acest sistem, deci eu nu știu exact cum funcționează lucrurile în uh, Belgia și pe plan uh, european, nu știu, depinde de ce se va întâmpla la primul și la al doilea pilon. Însă nu trebuie să uităm că există state membre unde nu există două, trei uh, 2-3 piloni de pensii, de exemplu, ceea ce va avea consecințe și asupra PEP. Mulțumesc că aceasta a fost runda raportorilor din umbra. Avem și câteva comisii care contribuie cu un aviz la acest raport uh, și îl întreb pe domnul Becker din partea Comisiei de Ocupare dacă dorește să contribuie la această dezbatere. Mulțumesc, mulțumesc Comisiei Econ în primul rând pentru organizarea acestei audieri eu consider că sunt un uh, ucenic care are de învățat, pentru că cred că acest uh, raport se va dezvolta dintr-un alt punct de vedere și sarcina mea, mandatul meu în Comisia de Ocupare este clar definit pentru mine, produsul pan-european de pensii personale este o completare foarte clară, care nu trebuie să fie uh, confundată nici cum cu pilonul 2 și cu atât mai puțin cu pilonul 1 uh, privesc cu o simpatie foarte mare propunerea făcută de Comisia Europeană și sper ca reprezentanții industriei să pună accentul în primul rând, nu pe probleme, ci pe soluționarea acestor uh, probleme, pentru că acest produs are potențialul de a deveni un uh, produs uh, util european. Și știți uh, cât de important ar fi ca acest uh, produs să devină un, un, uh, un uh, succes și că să poată fi uh, prezentat ca atare înaintea alegerilor uh, europene. Pentru că este vorba de anumite grupuri țintă vizate prin acest uh, produs, amintite unele dintre acestea de Comisia Europeană. Eu aș putea să mai adaug și alte grupuri părinți care, de exemplu, pot să facă un cadou copiilor lor cadou fiind reprezentat de asemenea produs, uh, în care, de exemplu, dacă se uh, investesc de către părinți inițial 50 de euro lunar, uh, poate deveni o sursă importantă de economii pentru copiii respectivi, care la un moment dat ar putea să preia alimentarea lunară a, a produsului respectiv. Comisia, și tocmai de aceea mulțumesc Comisiei Econ, care are competențele principale pentru acest, pentru acest produs. Eu, în calitate de raportor din Comisia de Ocupare, voi aduce în discuție alte aspecte, însă acestea nu vor fi controversate, vă asigur de acest lucru. Vă mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră alături de noi. Este și uh, raportoarea din partea Comisiei uh, IMCO, doamna Colin Langen. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această audiere care a fost uh, deosebit de interesantă, chiar dacă cred că în următoarele săptămâni va trebui să discutăm uh, mai multe aspecte. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este să nu uităm uh, de protecția uh, consumatorilor. Uh, produsul pan-european de pensii personale uh, nu va avea succes dacă un uh, client nu va ști ce se va întâmpla dacă alege acest produs și cu, dacă nu va putea compara acest produs cu alte alternative naționale. Desigur, intervine aici și nivelul european, ceea ce complică puțin lucrurile și dau cuvântul compartimentelor. Vă dau un, un exemplu fictiv. Atâta vreme cât rămâneți în Germania sau în Belgia sau într-o altă țară și uh, uh faceți plățile lunare, nu există nicio problemă. Însă dacă uh, mergeți în altă țară, se pun întrebări de genul uh, de care este vârsta pensionării. Uh, în Germania, în acest moment, 67 de ani, în Franța 65, apoi care este regimul fiscal pentru că nu există, niciun, nu există o comparabilitate sau o convergență din punctul de vedere al regimurilor fiscale care guvernează aceste produse de pensii. Și ce se întâmplă și cum va funcționa comasarea compartamentelor respective. Deci, uh, ce se întâmplă da, cu cineva care Uh, provine dintr-o țară în care se iasă la pensie la 62 de ani și produsul său, ce se va întâmpla în comparație cu produsul unei persoane care a contribuit la acest produs într-o țară unde vârsta de pensionare este de 67 de ani. Deci ne dorim să înțelegem toate aceste aspecte. Pentru acest lucru, consumatorii trebuie să fie suficient de bine informați. În plus, nu trebuie să apară costuri prea mari, astfel încât contribuțiile lunare să nu se uh, piardă mm, pe comisioanele respective. În sine, ideea produsului pan-european de pensii personale mi se pare una foarte bună, însă uh, am în continuare întrebări uh, fundamentale, principiale legate de modul în care va funcționa în mod concret acest produs. Vă mulțumesc pentru această declarație. Nu știu dacă cineva dorește să contribuie la intervențiile spontane. Doamna Perez. Mulțumesc. Acesta este primul schimb de opinii pe marginea dosarului acestuia, la care vom tot discuta, despre care vom tot discuta, chiar dacă am, calendarul este ambițios. Poate n-am uh, auzit eu, și îmi cer scuze în acest caz, dar n-am auzit să se vorbească de problema fiscalității. ne confruntăm întotdeauna cu o astfel de problemă. Vorbim de elaborarea unui produs transfrontalier la care consumatorii pot uh, subscrie direct. Și atunci întrebarea mea se referă la un regim fiscal adaptat pentru rezolvarea acestei probleme. Referitor la portabilitate, domnul Van Merten spunea că propunerea rezolvă această problemă a portabilității. Eu cred că nu. Problema nu se rezolvă cu fondurile așa cum apar ele în propunerea din prezent. Cred că ar trebui să asigurăm o reală portabilitate a regimurilor de pensii existente. Dacă ne puteți însă da mai multe detalii despre cum vedeți dumneavoastră problema. Iar referitor la opțiunea alternativă, opțiunea de fold, de uh, fallback, Aș vrea să adresez această întrebare fiecăruia dintre experții care recunosc că dacă vorbim cu adevărat de un produs de pensie, atunci, prin definiție, vorbim de un produs de pensie, nu de un produs de capital. Și atunci trebuie să garantăm, să asigurăm că există o garanție dincolo de venitul nominal, dincolo de profitul nominal, pentru a asigura o reală profit profitabilitate pentru cei care fac economii. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, legată de EIOPA. Mai mulți uh, colegi care au intervenit s-au referit la această autoritate. Dar reforma EIOPA, așa cum este propusă ea în prezent, ou est-ce que vous pensez qu'il faut encore renforcer EIOPA uh, acoperă subiectul la care v-ați referit și am vrea să ne spuneți dacă nu trebuie întărită din punctul dumneavoastră IOPA. Mulțumesc și acum 10 minute pentru uh, toate răspunsurile, îi rog pe cei care vor interveni să intervină câte 3-4 propoziții. Mai întâi vă rog să răspundeți doamnei Beres și apoi să-i dau cuvântul lui Sofie pentru a încheia. Deci o luăm în ordine inversă. Dum, domnul doctor Amans, câteva propoziții. Vă mulțumesc, sunt de acord cu ideea dumneavoastră că acest produs ar trebui să fie definit ca un produs de pensii, de pensie și nu de investiții în uh, acțiuni, un produs de capital și este important ca în informații să fie clarificate aceste aspecte, să se spună că este posibil transferul din investiții în capital într-un Uh, produs de pensii și cred că, într-adevăr, EIOPA, Autoritatea Europeană pentru As- uh, Asigurări și Pensii Ocupaționale, poate contribui la uh, această transparență. Domnul președinte, întrerupe doamna Beres. Avem o problemă cu timpul. Haideți să permiteți invitațiilor să reacționeze după că... Doamna Filin. Ca să-i răspund, doamnei Beres, în legătură cu opțiunea default și cu posibilitatea de ieșire din produs. Credem că consumatorul trebuie să poată alege și am constatat că la nivel național există diferențe foarte mari. Uneori uh, se susține ieșirea din produsul respectiv uh, printr-un mix de produse sau prin produse de capital. Noi am preferat ca consumatorul să fie acela care să aleagă. Cât privește reformarea autorităților de supraveghere, nu suntem deloc mulțumiți, pentru că protecția consumatorilor e un aspect deloc luat în calcul în cadrul reformei. Ce qui n'empêche pas que l'on, que l'on accorde du crédit à EIOPA pour... Chiar dacă avem încredere în EIOPA în ce privește regimul de acreditare a acestor fonduri. No, profesor. Vă mulțumesc, domnul profesor Van Merten. Câteva observații în ceea ce privește compartimentele și portabilitatea, în legătură cu portabilitatea, nu spun că este o situație ideală, că toate problemele actuale vor fi rezol- rezolvate, însă abordarea bazată pe compartamente mi se pare una foarte interesantă, pentru că va contribui la sporirea portabilității, nu o va face perfectă, nu sugerez nici cum acest lucru. Și mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Bernard Agulon, vă rog. Nu aș dori să repet cele deja spuse de, repre- de reprezentanta Asociației Consumatorilor. În ceea ce privește taxele, avem propriile păreri, însă sper că vom găsi o soluție potrivită care să nu fie impusă statelor membre, desigur, ci care să aibă sens uh, pentru a facilita portabilitatea, care, ceea ce este cheie pentru succesul acestui proiect. Mulțumesc, domnul Bucheler. Da, suntem de acord. Uh, chestiune, uh, chestiunile fiscale sunt aspectul cheie. Nu dispunem noi de o soluție, însă suntem dispuși să conlucrăm împreună cu toată lumea, chiar și cu EIOPA. Și dacă există compartamente, atunci uh, supravegherea trebuie să fie uh, națională. Dacă discutăm de un produs european, atunci EIOPA va trebui să uh, intervină. Mulțumesc tuturor invitațiilor și revenim acum la raportarea noastră, Sofie Invelt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, invitațiilor și colegilor pentru contribuțiile lor. Nu o să spun nimic despre direcția la care mă gândesc eu, pentru că unii fie se vor uh, supăra foarte mult, fie vor fi panicați, deci o să am o abordare pas, uh, pas cu pas. Uh, Consultările pe care le voi organiza se vor reflecta în documentul de lucru pe care o să-l redactez și pe care o să-l prezint în luna ianuarie. Câteva observații scur, uh, scurte. Mă adresez în primul, în primul rând colegului nostru de la GUE. Înțeleg argumentele dumneavoastră, însă aș dori să subliniez că este vorba de un sistem suplimentar, complementar și dacă în statele membre pensiile obligatorii nu sunt uh, suficiente, Europa nu are niciun fel de vină, ci autoritățile naționale sunt cele care nu-și asumă responsabilitățile. Și dacă produsul pan-european de pensii personale uh, este un produs complementar, trebuie să complementeze ceva. Și ceea ce completează sunt competențele și obligațiile care revin din punctul de vedere al pensiilor statelor membre și apoi pilonul 2, pilonul 3, uh, preocupările uh, existente în statele membre menționate de domnul Anemans. Ar fi ridicol dacă am propune un sistem care ar afecta sau ar submina sistemele naționale existente și în mod specific cele care au dovedit că sunt solide. Ar fi absolut ridicol, însă nu vom face acest lucru. Însă cred că există mulți care, mulți vor studia acest dosar și poate vor avea impresia că într-adevăr se întâmplă ceea ce sugerați dumneavoastră. Deci, ideea este că acest uh, produs să fie complementar, însă trebuie să înțelegem că există lacune din punctul de vedere al uh, pensiilor. În anumite state membre, sistemul de pensii este foarte bun, chiar dacă nu perfect. De exemplu, în țările de jos, sistemul de pensii este unul solid, uh, însă trebuie și el să se adapteze modificărilor din societate, să facă față provocărilor demografice, provocărilor uh, din sectorul financiar, de sistemul de țările de jos și el va trebui să fie reformat și am înțeles uh, cele spuse privind uh, diferențele din punctul de vedere al pensiei între femei și, uh, uh, și bărbați. Mm, însă eu nu am înțeles logica colegei noastre. Și apoi, regimul fiscal. Regimul fiscal va fi o chestiune foarte delicată și complicată și mi se pare că a fost o alegere înțeleaptă din partea Comisiei de a nu introduce regimul fiscal în această, uh, în această propunere și să aibă o recomandare separată pentru că am fi naivi dacă am crede că s-ar ajunge la un consens, la unanimitate în Consiliu pe acest subiect, însă în Comisia Econ cred că putem să discutăm modalități de elaborare a recomandării făcute de, com- de comisie, să vedem dacă am putea alege o, ajunge la o recomandare care să permită statelor membre măsuri de armonizare plecând de la o bază optimă. Poate ar fi o cale pe care am, ar merita să o explorăm mai mult. Și Până la urmă, indiferent de forma pe care o, va avea produsul pan-european de pensii personale, acesta va trebui să fie unul uh, eficace și de încredere. Încrederea va fi foarte importantă pentru că va fi un produs nou, necunoscut de oameni uh, care vor trebui să se familiarizeze cu el în primul rând. Pentru acest lucru trebuie să fie uh, atractiv uh, atât pentru consumatori cât și pentru furnizori, pentru că dacă uh, Uh, nu se respectă acest uh, criteriu, putem să renunțăm de el de la bun început. Când vine vorba de uh, compartimente, va trebui să găsim și aici o soluție, pentru că, într-adevăr, cred că propunerea Comisiei ca furnizorii să aibă în răstim de 5 ani compartimente în, în toate statele membre nu este deloc uh, viabilă pentru că dezavantajează, de exemplu, furnizorii de mici uh, dimensiuni. Însă poate găsim niște plaje de, care ar putea să ne ajute din acest punct de vedere. IOP ar putea să fie utilă în acest sens și apoi chestiunea IORP, a instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, care este o problemă foarte delicată uh, în țara mea, lucru la care s-a referit și domnul Anemans. Dacă există un sistem de pensii uh, care funcționează foarte bine, trebuie să fim foarte atenți să nu subinăm acest, acest uh, sistem. Însă excluderea cu totul a IORPS nu mi se pare a fi cea mai bună soluție. Eu cred că există posibilitatea neafectării, nesubminării sistemelor naționale, Uh, care să permite uh, acestor instituții de furnizare de pensii ocupaționale sau numitor categorii de asemenea instituții. Nu știu dacă domnul Erlemans uh, nu a afirmat acest lucru privind distribuirea prin intermediul altor entități, altor vehicule legale. Deci poate găsim o asemenea soluție și eu oricum o să fiu foarte deschis oricăror uh, sugestii o să mă consult cu colegii mei în următoarele săptămâni și, după cum am spus, în ianuarie o să vă prezint documentul de lucru. Vă mulțumesc! I guess the report is... Mulțumesc foarte mult, cred că raportul e pe mâini bune, așa că le mulțumesc uh, tuturor raportorilor, raportorilor din umbră și în special invitațiilor noștri. Pentru cei care doresc să urmărească și următorii pași, avem uh, o prezentare a proiectului pe 21-22 februarie. Termenul de prezentare este 2 martie și votul în Comisia Econ va avea loc pe 4 iunie. Mulțumesc foarte mult pentru acest început foarte bun al dezbaterii pe această temă. Le mulțumesc încă o dată tuturor invitațiilor și trecem fără întârziere la următorul punct de pe ordinea de zi.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 Please, would you be so kind and uh, get to your seats as... Vă rog să vă ocupați locurile ca să putem trece la următorul punct al uh, sesiunii de după amiază. Cei care doresc să continue discuțiile pot să o facă, dar vă rog să ne lăsați pe cei care vrem să continuăm parcurgerea ordinii de zi să ne ocupăm de ea. Eh? So there uh, is just Miss And let's see who else. Mr. Bank is there. I think I saw him before. Okay. So next point is... Uh, Următorul punct este directiva pentru ca autoritățile în domeniul concurenței din statele membre să primească competența de a eficientiza punerea în aplicare și de a asigura buna funcționare a pieței interne. Cei care nu doresc să participe la discuțiile de la acest punct sunt rugați să părăsească sala pentru a ne permite nouă să continuăm dezbaterile. Avem peste 250 de amendamente la propunerea aceasta, care stabilește garanțiile minime și standardele cu privire la garanții, la inspecțiile efectuate la sedii, la angajamente, aplicarea de amenzi, asistență reciprocă, pentru a pune în aplicare posibilitatea autorităților de concurență naționale de a-și atinge potențialul de plin. În special, raportorii din umbră au uh, fost de acord că propunerea trebuie să asigure același reguli antitrust la nivelul Uniunii Europene, iar autoritățile de concurență de la nivel național să dispună și de instrumentele adecvate, de resursele potrivite, de gradul adecvat de independență pentru a garanta reguli de concurență comune puse în aplicare corespunzător în piața unică. Subiectul acesta va fi tratat și în timpul viitoarei președinții bulgare, foarte probabil, sperându-se să se ajungă la o concluzie la sfâr, până la sfârșitul primului trimestru de anul viitor. Tot din acest motiv am stabilit votul în ECO în februarie pentru a avea mai mult timp să lucrăm la amendamentele de compromis. Primul, uh, prima intervenție revine domnului raportor, care este înlocuit astăzi de domnul Sander. 5 minute pentru raportor, 5 minute pentru raportorii din umbră, apoi chiar știai. Vă rog, doamna Sonder. Mulțumesc. Aș vrea să-mi cer scuz mai întâi uh, în numele domnului raportor Andreea Schwab, care, din păcate, nu poate lua parte la ședința de astăzi din cauza faptului că în calendarul său se suprapun două ședințe. M-a rugat însă să vă transmit că le mulțumește raportorilor din umbră, precum și tuturor celorlalți colegi, pentru amendamentele transmise și contribuțiile utile la negocierile din Parlament. Domnul Schwab consideră că amendamentele acestea reprezintă o bază bună pentru o cooperare constructivă și pentru ajungerea la un compromis. Numeroase amendamente se suprapun într-o oarecare măsură, prin urmare, probabil că se va ajunge rapid la un acord, cel puțin pe marginea unora dintre articole. În momentul de față se lucrează la prima propunere de compromis, care va fi transmisă în curând raportorilor din umbră. Pentru a nu intra în prea multe detalii astăzi, Raportorul ar dori să se refere la doar câteva chestiuni. Mai întâi, raportorul se bucură să constate că toate grupurile sunt de acord că standardele minime și garanțiile minime sunt elemente necesare pentru a asigura o punere în aplicare mai uh, eficientă a regulilor de concurență, de concurență europene. Prin urmare, este important ca toate autoritățile de concurență din statele membre să dispună de, de instrumentele necesare pentru a pune în aplicare în mod eficient aceste reguli de concurență. Referitor la garanții, articolul 3. După cum s-a spus în timpul prezentării proiectului de raport, domnul raportor consideră că trebuie să se contrabalanceze competențele sporite prin garanții procedurale pe măsură. Simpla trimitere la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, ca principiu general al legislației Uniunii Europene, nu e suficientă din punctul de vedere al raportorului, care propune stabilirea unor garanții cheie în ce privește procedura de aplicare articolului 101 și respectiv articolului 102 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Raportorul se bucură că toți uh, colegii și-au manifestat acordul cu această propunere și au transmis și amendamente în acest sens. În ce privește angajamentele, articolul 11, raportorul salută faptul că pare să se contureze un acord uh, cu privire la utilizarea deciziilor de angajament. NCA, aceste decizii trebuie, ă, autoritățile de concurență de la nivel național trebuie să aibă competența de a deschide astfel de produri, de a le demara, în special în cazul în care au apărut ă, modificări materiale în circumstanțele pe baza cărora s-au luat o decizie. În ce privește sumele maxime ale amenzilor aplicate, articolul 14. La acest articol, punctele de vedere par să fie divergente. Raportorul are convingerea fermă că toate statele membre au prevăzute 10% din profitul efectuat ca amendă maximă, iar autoritățile naționale de concurență aplică articolele 101 și, articol, și 102 din uh, tratat și potrivit acestora trebuie aplicat un plafon maxim la nivelul întregii Uniunii Europene. Acest lucru ar duce la o abordare mai uniformă și la un sistem mai previzibil. Sumele maxime de cel mult 10% sau cele care ar depăși 10% ar fi disproporționate față de veniturile ilicite obținute de întreprinderile care încalcă reglementările. Apoi, domnul raportor Schwab se bucură că unele amendamente referitoare la autoritățile naționale de concurență au propus uh, eficientizarea programelor de derogări, așa încât aceste uh, întreprinderi să fie stimulate să coopereze cu autoritățile naționale de concurență. Reduced by ensuring that all NCAs trebuie ca autoritățile naționale de concurență să aibă uh, posibilitatea de a aplica reducerea amenzilor în baza unor condiții clar stabilite. Raportorul așteaptă cu interes să colaboreze în mod constructiv cu raportorii în săptămânile ce vin. Și vă transmite că veți primi toate informațiile relevante, dar din cauza unor probleme informatice au uh, trebuit a trebuit uh, a, amânată perioada de depunere a amendamentelor, dar și discuția în cadrul comisiei s-a amânat pentru 27 februarie. Mulțumesc foarte mult și acum în numele S și D, domnul Borsani. Mulțumesc, domnule președinte. din cauza problemelor la sistemul informatic al Parlamentului European, a trebuit revizuit calendarul legat de acest dosar. Din păcate, n-am avut o reuniune a raportorilor din umbră în legătură cu amendamentele depuse până acum, însă mulțumim foarte mult raportorului pentru abordarea constructivă și sperăm că acest spirit să se mențină și pe viitor. Pe scurt, aș dori să subliniez încă o dată elementele cele mai importante din punctul nostru de vedere la care m-am referit și în dezbaterile precedente. Mai întâi, trebuie să arătăm limpede că independența autorităților naționale de concurență trebuie să fie acordată în fiecare stat membru, dar nu numai prin reguli coerente pentru uh, a împiedica îndepărtarea șefilor acestor autorități să fie eliminați uh, printr-o decizie politică, ci și prin insistența uh, pe mm, transparența numirilor. Numai în felul acesta se va putea garanta independența procesului decizional. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că stimularea autorităților naționale de concurență se leagă de echiparea lor cu resursele financiare adecvate. Nu se poate să se financeze aceste autorități doar din amenziile aplicate. Trebuie să existe un buget dedicat pentru ele, evitându-se, desigur, utilizarea greșită a fondurilor publice. În al treilea rând, pun accentul pe transparență. Jurnaliștii, cetățenii trebuie să aibă acces la mm, anumite informații și trebuie să ne asigurăm că Parlamentul European va putea discuta cu fiecare uh, autoritatea națională de concurență despre rapoartele pe care aceste autorități le vor depune. Trebuie în același timp să dispună de uh, echipamentele tehnologice necesare. Trebuie să putem folosi sistemul de mesagerie Uh, rapidă sau sistemele de stocare pe cloud pentru a folosi toate instrumentele într-o îndeplinire a obligațiilor lor. Apoi, termenii accesibil și în posesia sunt chestiuni despre care va trebui să mai discutăm la ședințele viitoare, ca și de alte probleme, cum ar fi Uh, cifra de afaceri relevantă. Știți că grupul nostru nu susține din acest punct de vedere la acest capitol propunerile de modificare ale raportorului. Mulțumesc și acum din partea ECR, domnul Starbati. Grupul politic ECR este în mare de acord cu Uh, raportul uh, domnului Schwab, un raport deosebit de important care se referă la posibilitățile de controlare a întreprinderilor și direcția în care se îndreaptă domnului, uh, raportul domnului Schwab este cea bună și am putut să Uh, observăm acest lucru prin uh, participarea importantă la ultima audiere organizată pe acest subiect. Și propunerea Comisiei Europene, de altfel, ni se pare foarte bună și ne-am dorit să ne îndepărtăm mai puțin, cât mai puțin de această propunere. Spre deosebire de domnul Schwab, nu considerăm că există condițiile necesare pentru a reglementa uh, relațiile profesionale între clienți și uh, avocați. Am merge prea departe și am riscat să amânăm și mai mult uh, acest raport dacă am insista prea mult pe acest punct. În plus, considerăm că nu ar trebui să discutăm uh, Uh, mărimea exactă a amenzilor uh, aplicabile, ci ar trebui să discutăm cadrul de, de reglementare. Deci, uh, cifra de afaceri sau cifra de afaceri relevante, acestea ar trebui să fie conceptele fundamentale pe care ar trebui să le discutăm. Independența și autonomia autorităților naționale de concurență ar trebui să fie întărite. La noi am văzut că uh, conducătorii acestor autorități au uh, încercat să ia să intre în contact cu noi, să ne transmită preocupările lor din punctul de vedere al garantării, de exemplu, bugetului care să permită acestor autorități să desfășoare activitatea într-un mod independent. Un alt punct important pentru grupul nostru politic este următorul. Întreprinderile de stat Uh, la fel ca și întreprinderile private, ar trebui să respecte aceleași condiții de concurență. Știm că întreprinderile de stat sau cele care se află într-o situație similară cu întreprinderile de stat uh, au o importanță și un impact uh, mare asupra consumatorilor, deci ar trebui să respecte aceleași condiții de concurență. În plus, pentru grupul nostru politic, uh, cere, cere ca, indiferent de mărimea uh, societăților comerciale, amenzile um, amenziile trebuie să se orienteze, să respecte aceleași criterii și pentru întreprinderile mici, mici și mijlocii. Efectul disuasiv al, uh, al amenzilor cred că ar fi diluat dacă regimul uh, clemenței uh, prin acest raport ar fi unul prea cuprinzător. Însă suntem convinși că până la urmă varianta finală acestui raport va fi una acceptabilă. Mulțumesc. De, uh, raport... Mulțumesc, domnul Ieșec, din partea ALDE. Dacă dorește altcineva să intervină în locul domniei sale care nu este de față, dacă nu, domnul Lopez Permeio din partea GUE. Mulțumesc foarte mult. Suntem de acord cu propunerea Comisiei de a crea un cadru comun care să garanteze că autoritățile de concurență pot să ancheteze abuzurile întreprinderilor private, având toate competența necesară pentru a face această anchetă, Avem o rezervă de fond privind funcționarea politicii de concurență mai ales când este utilizată pentru a forța privatizarea unor sectoare strategice. Dar consider că instrumentele propuse sunt utile pentru a combate abuzurile firmelor private monopoliste. Vreau să mulțumesc raportorului care introduce printre amendamente posibilitatea ca autoritățile de concurență să reacționeze printre autoritățile naționale despre activitatea ta. Asta înseamnă responsabilizarea politică. Și sunt în alte puncte, nu va fi ușor să ajungem la un consens cu domnul Schwab. Noi considerăm că posibilitatea de a impune amenzi pe baza cifrei totale a rezultatelor trebuie menționită, menținută așa cum e propusă de comisie. Pentru că altfel manipularea contabilă, optimizarea fiscală n-ar uh, obliga să se aplice fiind amenzi care nu au uh, caracterul necesar. Vorbim de pragul de 2% pentru aceste amenzi și nu de 10% trebuie lăsată o marjă autorităților naționale ca să mărească acest amenzi dacă consideră că e necesar. Principiul proporționalității ar trebui să se aplice transversal pentru a garanta faptul că amenziile acestea nu pun în pericol continuarea activității productive a firmei, mai ales dacă n-a fost vorba de o firmă monopolistă. Și în cele din urmă am propus garantarea independenței autorităților de concurență propunem ca timp de 2 ani cel puțin să se frâneze posibilitatea de a stabili posibilitatea de a comunica între organismul de reglementare și firma care este anchetată. E o manieră de a lupta împotriva corupției. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. For Greens, we have Mr. Ryan. Mulțumesc din partea verzilor, domnul Ryan. Domnul Raimon. Vă mulțumesc, au fost puse aproape toate chestiunile importante, dar nu chiar toate. Totuși, și noi avem impresia că mm, varianta raportului prezentată de domnul uh, Schwab este una bună și suntem convinși că pe majoritatea chestiunilor o să ajungem la o soluție de compromis și pentru noi este important ca independența autorităților naționale de concurență să fie garantată și, dacă posibil, chiar și extinsă, și uh, extinsă din punctul de vedere al uh, situației bugetare, de exemplu, din punctul de vedere al modului mm, uh, de numire a celor care fac parte din, din aceste autorități. Ne dorim de asemenea o îmbunătățire a transparenței și cred că vom reuși să găsim și aici o soluție de compromis. Susținem necesitatea unor rapoarte anuale privind activitatea, resursele, anchetele desfășurate de autoritățile naționale de concurență respectivă și ne-am dori o transparență obligatorie atunci când vine vorba de conflicte de uh, interese a funcționarilor uh, respectivi. Cred că acest lucru ar trebui să poată fi verificat. Un uh, punct asupra căruia doresc să insist, uh, pentru că nu se regăsește până acum și voi depune un, un amendament în acest sens. Um, trebuie să facem o, o diferență între amenzi și uh, sume compensatorii uh, sumele compensatorii sunt uh, plătite de societățile comerciale, de întreprinderi în anumite situații, dacă nu au respectat anumite uh, uh, prevederi contractuale vis-a-vis -vis de consumator, ceea ce și plata acestor sume compensatorii nu înseamnă că uh, este garantată neimpunerea unor amenzi, dacă acest lucru este prevăzut de lege. Mulțumesc! Mulțumesc din partea ANF Barbara Capel, pe care nu o văd în sală și nici pe altcineva. Dacă la catch de se înscrie cineva la cuvânt, domnul Sand, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că accentul pus pe transparență e foarte bun. Dar mai trebuie pus accentul pe câteva lucruri. Și anume, autoritățile naționale de concurență trebuie să arate limpede că concurența nu este un instrument de tip uniformă. Ele trebuie să pună în aplicare politica de concurență într-un mod adecvat realităților naționale. Din punctul meu de vedere, acesta e un lucru fundamental. Aplicarea unor reguli de concurență în mod egal, de la nivel centralizat, exact la fel de la nord la sud și de la est la vest, fără a ține seama de condițiile naționale, regionale, nu o să funcționeze. Va crea din potrivă probleme, inconsecvențe, incoerență, dezechilibre. De aceea, cred că una dintre problemele fundamentale pe care trebuie să le ridicăm în discuție aici este că atunci când vorbim de autorități naționale de concurență, trebuie să vorbim despre instrumente europene care care să uh, adapteze un instrument european la realitățile naționale și locale. Din punctul meu de vedere, când vorbim despre transparență, acesta e elementul cel mai important de care trebuie ținut seama. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Nu mai văd să intervină cineva, să dorească cineva să intervină, de aceea voi da cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc! Uh, bună ziua tuturor! Îmi face plăcere să fiu prezent aici în fața dumneavoastră pentru a vă spune care sunt elementele importante pentru comisie. Mai întâi vă mulțumesc foarte mult, fiindcă apreciem foarte mult eforturile Parlamentului European și ale Comisiei ECON de a promova cât mai rapid acest dosar. Salutăm timpul dedicat și analiza aprofundată pe care ați făcut-o pentru a consolida propunerea aceasta la care și noi am petrecut mult timp ca să o punem cap la cap și despre care am discutat inclusiv cu partenerii naționali, cu respectiv cu autoritățile naționale din domeniul concurenței. Câteva elemente din dezbaterea aceasta aș dori să subliniez. Mai întâi, problema drepturilor fundamentale suntem perfect de acord cu importanța de a asigura drepturile fundamentale, aceasta este o chestiune vitală. În același timp vrem să vă atragem atenția asupra riscului de a fi prea specific în ce privește corespondența cu clienții, în ce privește dreptul la autoincriminare, de a nu se autoincrimina, chestiuni care sunt legate de legislația națională și care transcend uh, legislației uh, pur uh, legate de concurență de la nivel național. În ce privește principiul acela al ușilor batante, situația în care cineva se adresează nu autorității de concurență, ci unei firme de avocatură, de exemplu. Trebuie asigurat uh, faptul că nu există conflict de interese și trebuie arătat că cineva nu poate lucra pe aceleași cauze uh, și în cadrul Autorității Naționale de Concurență și la o firmă privată de avocatură. Și încă un avertisment, să fim atenți, să nu fim prea preciși. S-a vorbit despre această, uh, acest risc al uh, dispozițiilor de tip uniformă. Asta, asta, acest risc apare atunci când suntem prea preciși, prea detaliați. Și foarte succint în legătură cu accesul la probe, de care de asemenea s-a vorbit azi aici, Aș vrea să pun accentul pe faptul că este important că autoritățile naționale de concurență trebuie să poată avea acces la toate probele accesibile companiilor. De ce accesibilitatea este atât de importantă? Pentru că vorbim despre stocarea pe cloud, în epoca digitală, autoritățile naționale de concurență pot cu adevărat să fie eficiente dacă primesc toate informațiile de care au nevoie pentru a stabili dacă e vorba sau nu de o încălcare. Și, în fine, câte ceva în legătură cu plafonul maxim al uh, amenzilor și cu cifra de afaceri relevantă. Capitolul privitor la amenzi în această propunere are drept obiectiv îndepărtarea oricăror obstacole existente în prezent în legislația națională. Aceasta a fost intenția Comisiei, pentru a permite autorităților naționale de concurență să impună sau să aplice sancțiuni cu adevărat descurajante. Deci obiectivul acestei propuneri nu a fost armonizarea propriu-zisă, ci eliminarea obstacolelor prevăzute în momentul de față în legislațiile naționale. De aceea n-am, avut, n-am considerat că ar fi adecvat să armonizăm plafonul maxim, un plafon maxim al amenzilor, ci am considerat că e suficient să lăsăm la latitudinea statelor membre membre să poată merge mai departe cu impunerea unor amenzi mai mari dacă doresc. Este și motivul pentru care vrem să ne asigurăm că la calcularea acestei sume a amenzilor se aplică un procent de maximum 10% la care uh, autoritățile naționale de concurență să aplice un, uh, o cifră de afaceri globală autoritățile naționale de concurență au nevoie de o astfel de dispoziție pentru a pune cu adevărat în aplicare măsuri uh, descurajante și să aplice amenzi cu adevărat care să descurajeze. Mulțumesc foarte mult pentru participare la dezbatere. Cum spuneam, votul în Comisia ECON este preplănuit pentru 27 februarie. Iar acum suspend ședința pentru 15 minute. Intervenție fără microfon din sală. Domnul președinte, îmi cer scuze, puteți să repetați? Momentul dezbaterii a fost clar stabilit. Dacă ați fi fost de la început în sală, ați fi știut că avem, uh, aveam prevăzute două minute și apoi trei minute pentru întrebări și răspunsuri. Trebuie să punem capăt acestei ședințe. Ar fi trebuit să fiți aici de la început. Doamna Beres, n-am plecat din sală, să știți, așa că nu puteți spune mie că nu am fost în sală. Mă plângeam doar de faptul că nu s-a organizat corect această discuție. Nu am putut discuta cu experții. Ne-ați tot spus că suntem sub constrângerea timpului, că ne avem un orar foarte strâns și acum a suspendat ședința 15 minute. Era doar o observație. N-am putut vorbi și acum nu facem nimic timp de 15 minute. Nu vreau decât să remarc lucrul acesta. Domnul președinte, da, toată lumea este fără îndoială interesată într-o dezbatere pe marginea acestor două subiecte, dar deocamdată luăm o pauză de 15 minute.

mai întâi mă Hai,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

Uh, Bună ziua, stimați colegi. Vreau să îi urez bun venit doamnei comisar Margaret Vestager, comisarul pentru concurență. Vă mulțumesc că sunteți aici la al doilea dialog structurat din 2017. E un schimb de vederi cu membrii ECON Doamna comisar va avea posibilitatea să prezinte ultimele evoluții în ce privește activitatea DG Comp, mai ales în ce privește economia digitală și domeniul bancar. Este un subiect relevant, important. Vă mulțumesc pentru prezența aici, pentru cooperare și pentru activitatea dumneavoastră de comisar. Vă rog, doamna comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc că m-ați invitat din nou aici, vă mulțumesc pentru cuvintele călduroase de primire. În primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor Ramon Tremosa și raportorilor din umbră pentru susținerea pentru politica de concurență. E bine să constatăm că suntem de acord asupra faptului că funcționează această politică, că atunci când e bine pusă în aplicare, înseamnă ceva pentru cetățeni. Când piețele sunt deschise și cetățenii văd că firmele își prezintă bunurile și ideile inovatoare de diverse calități care permit o alegere unul din lucrurile care mi se pare extrem de bun este faptul că suntem de acord sau dumneavoastră ați confirmat că acțiunile puternice împotriva legii concurenței și a încălcărilor legii concurenței reprezintă o contribuție care le asigură încredere cetățenilor în Uniunea noastră și în modul în care funcționează societatea noastră. Voi menționa doar câteva domenii Sper că vă vor interesa. Voi menționa cazul Google, ce facem în privința medicamentelor, băncilor și impozitelor. Mă voi referi de asemenea ce facem când vorbim despre fuziuni. În primul rând, cazul Google. În iulie am întreprins, am adoptat prima hotărâre antitrust, era cazul Google Shopping. Am constatat că se uh, mod sistematic Google Search uh, favoriza rezultatele Google Shopping față de celelalte servicii cu care era în concurență. Este un abuz al poziției dominante a Google în ceea ce privește căutările generale. Am impus o amendă de 2,4 miliarde de euro. Acum Google trebuie să garanteze că Google Shopping este tratat la fel precum concurenții în ceea ce privește ierarhizarea rezultatelor căutării. Google a propus o soluție pentru a realiza acest lucru. Monitorizăm situația foarte îndeaproape. Avem o echipă de experți tehnici pe care i-am găsit după uh, o licitație publică, este firma Mavens, uh, deja i-am folosit astfel încât cooperarea funcționează foarte bine. Dar nu este sfârșitul acestei povești. Continuăm, evident, cazurile cu Androidul și cu platforma AdSense. Ce face Android în momentul în care rămâne în poziția dominantă și apoi platforma AdSense pe care o folosește Google ca să vândă publicitate. Sunt cazuri care sunt o prioritate absolută. Avem nevoie ca piețele să fie deschise și corecte, nu numai în economia digitală, ci orice piață trebuie să fie corectă, online și offline. Că cetățenii, când au nevoie de medicamente, atunci trebuie să fie siguri că pot primi medicamentul de care au nevoie este o idee de școală veche, dacă vreți, dar în același timp este și o piață foarte modernă și foarte complexă. În mai am lansat un dosar împotriva companiei farmaceutice Aspen, care vinde cinci medicamente pentru cancer, dar impune uh, niște creșteri ale prețurilor care sunt câteva, de câteva ori, de câteva sute de procente pentru aceste medicamente care pot salva viața pacienților de cancer. În septembrie anul trecut, autoritatea competentă din Italia a constatat că prețurile astfel pentru aceste medicamente în Italia nu erau justificate, erau excesiv de mari. Dosarul din mai se referă la toate statele europene, cu excepția Italiei este primul nostru dosar privind prețurile excesiv de mari în domeniul farmaceutic. Vom continua să investigăm această chestiune cu multă atenție. Este foarte important, e important și pentru noi, pentru că există un echilibru între eh, a investi în inovație și capacitatea de a-ți recupera investiția, dar și prețurile pe care oamenii și le pot permite pe piață. Apoi, băncile. E foarte important uh, uh, s-a adoptat decizii importante în acest domeniu. În fiecare caz este obligația noastră să analizăm situația băncii respective. În funcție de fiecare situație în parte, legiuitorul poate să prevadă un anumit set de reguli. Dacă banca nu este viabilă, Banca Centrală Europeană și mecanismul unic de supraveghere poate să o declare ca fiind gata de uh, colaps iar Comitetul Unic de Rezoluție poate să hotărască dacă este în interes public sau în nu este în interes public să dea faliment. Dacă hotărăște că nu este în interes public, asta e ce s-a întâmplat cu cele două bănci Veneto. Regulile Uniunii Bancare hotărăsc că în acest scenariu băncile trebuie să fie lichidate în conformitate cu legile naționale privind insolvența și asta s-a întâmplat. Am aprobat uh, lichidarea, ajutorul pentru lichidare, pentru a limita impactul uh, ieșirii acestor bănci asupra economiei uh, regionale. A, avut loc un proces de bail-in pentru a reduce cantitatea de ajutor de stat necesar. Este esențial ca băncile să aibă rezerve suficient de mari pentru a face față dificultăților financiare și pentru a evita ajutorul de stat. Una din chestiunile care cred că influențează faptul că cetățenii noștri au încredere în noi și în economia noastră se referă la impozitare. Iar ultima chestiune Uh, ține de Paradise Papers. Documentele acelea au detalii privind diversele mecanisme fiscale ale diverselor companii din țările europene. Ca și în cazul, uh, cazurile anterioare, analizăm aceste documente, vrem să vedem ce înseamnă aceste informații și dacă avem motive să ne preocupăm, vom uh, continua cu anchetele pe baza acelor informații. Uh, ajutoarele de stat în domeniul fiscal au dat uh, rezultate. Luna trecută am ordonat Luxemburgului să recupereze 250 de milioane de euro ca impozite neplătite de Amazon. Din păcate, am dat Irlanda în judecată pentru a putea să uh, recuperăm uh, impozitele neplătite sau prost plătite de Apple uh, și alte state membre trebuie să se aștepte și la această situație. Diverse cazuri din Belgia, e vorba de alte 35 de companii multinaționale de la care trebuie să recuperăm niște bani. Și totuși, noile sunt cazuri în care am luat niște hotărâri, apar cazuri noi. Acum două săptămâni am descoperit niște, am op, uh, uh, inițiat proceduri în Marea Britanie. În Marea Britanie există niște reguli care uh, sunt destinate să combată eludarea plătirii taxelor. E foarte bine. Uh, dar pe noi ne preocupă ideea că acordă tratament preferențial anumitor companii în momentul în care fac acest lucru. E un tratament care nu este pus la dispoziția tuturor firmelor. Exemplele arată că uh, sunt niște provocări uh, în viitor, activitatea noastră nu este încheiată, trebuie să facem mai mult și, bineînțeles, nu se face acest lucru doar prin aplicarea ajutorului de stat. Avem nevoie de legislație care să acopere întreaga Uniune Europeană și știți că este o prioritate a Comisiei și a lui Pierre Moscovici să uh, schimbăm legislația privind impozitarea. Cred că ne lovim acum de alte și de alte probleme, și anume cum să facem ca globalizarea să lucreze în favoarea noastră. Au fost amenințări, au fost șanse legate de globalizare și unele dintre inițiativele noastre uh, împreună au un scop și anume să distribuie șansele care, pe care le naște globalizarea. Nu e un dat Uh, și anume că globalizarea este în favoarea fiecărui cetățean din societate. Din contră, globalizarea, dacă nu este ținută în frâu, este benefică pentru unii, dar nu este benefică pentru foarte mulți. Așa încât trebuie să ne dăm silința în aceste domenii. De asemenea, trebuie să ne dăm silința să permitem firmelor europene să concureze la nivel global pentru că uh, avem tot ce ne trebuie. Sunt foarte multe firme nou create în Europa, sunt minți uh, că strălucite, scoli bune, cercetători inteligenți, uh, firme publice și private, avem un mediu de afaceri pe care ne putem baza, infrastructură foarte bună, administrație predictibilă. Iar uh, treaba este să utilizăm toate avantajele pe care le avem cât mai bine cu putințe, ca să ducem la crearea de locuri de muncă și de șanse pe care oamenii le pot folosi ca să-și facă viața mai bună. Asta nu se face alegând numai uh, câștigătorii sau acordând tratamente speciale unor firme și nu altora, ci trebuie să construim condițiile de piață corectă, atât pentru firmele mari cât și pentru firmele mici. Adică trebuie să ne capacităm și cetățenii. Și cred că regulile concurenței au un rol de jucat în acest domeniu. Pentru că ideea este că în momentul în care facem lucrurile cum trebuie, regulile competenței îi capacitează pe cetățeni. Regulile competenței trebuie să fie respectate, pentru că dacă nu se respectă regulile, oamenii se îndreaptă către altcineva. Asta nu înseamnă că trebuie să decentralizăm uh, punerea în aplicare a competiției, dar concurența îi uh, capacitează pe oameni să aleagă ce e mai bine. Și vreau să mă refer acum la controlul fuziunilor. Fuz, controlul fuziunilor nu înseamnă că îi oprim companiile din a deveni mai mari. În, în Europa poți să fii mare, poți să ai succes. Iar dimensiunea poate fi foarte bună și pentru clienți. Dacă dimensiunea te ajută să reduci costurile, să fii mai eficient, să produci mai multe inovații și să menții prețurile mai jos, atunci e bine și pentru clienți. Ideea este că în momentul în care ne ocupăm de fuziuni, încercăm să permitem ca momentul în care o, o companie se mărește, piața trebuie să continue să funcționeze pentru toată lumea, nu numai pentru compania care a crescut. Și asta înseamnă că, de fapt, globalizarea schimbă modul în care lucrăm. Mai mult de 60% din deciziile privind fuziunea implică piața, piața globală. A fost o evoluție din ultimii 15 ani. Este o tendință care e absolut decisivă. Și nu e vorba numai de tendințe, este vorba de fiecare caz în parte și știți că ne ocupăm de cazuri din toate sectorurile, ciocolată lichidă, uh, bere, ciment, uh, eu știu, construcții de nave, tot ceea ce ajunge la biroul nostru. Trebuie să ne asigurăm că piața este în favoarea clientului. Noi protejăm concurența, nu concurentul. Iar aceasta este evident esențial Trebuie să înțelegem trăsăturile specifice. Să ne gândim, de exemplu, la ciment, la beton. Betonul e foarte greu de transportat. Uneori nu are niciun sens să comparăm producătorii care sunt foarte departe, pentru că dacă un producător e foarte departe, nu va fi un concurent eficient din cauza costurilor de transport. Deci trebuie să înțelegem piețele în detaliu. În ultimii 10 ani, Comisia a analizat mai mult de 3.000 de fuziuni. A blocat doar șapte asemenea fuziuni. Iată motivul. În cele mai multe cazuri s-au găsit soluții. Soluții pentru a permite fuziunea, dar în același timp uh, să se păstreze o piață concurențială. Multe fuziuni sunt permise, fuziuni care creează campioni europeni. Un exemplu recent este Siemens și Gamesa, care acum au devenit lideri mondiali în turbinele eoliene. Danon și White Wave este un nume mare în produse lactate și băuturi. Iar în momentul în care analizăm detaliile, vedem cât de repede uh, Europa poate să dea formă globalizării, iar firmele europene pot să-și lase amprenta asupra piețelor globale. Asta înseamnă că putem avea două lucruri dintr-o dată. Firme europene mari de succes care pot să concureze pe piața globală și în același timp să avem concurență în Europa, piețe deschise care sunt în favoarea tuturor și care dau firmelor șansa să concureze. Cred că noi facem acest lucru. Evident, nu facem acest lucru singur, ci com, cu, cooperăm cu autoritățile naționale din com, în concurență, care au un rol vital. În încheiere, aș dori să vă felicit și să salut progresele pe care le faceți în ce privește propunerea ECN+, care capacitează autoritățile naționale de concurență care fac o treabă foarte importantă în statele membre în, favoarea cetățenilor. Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră și, de asemenea, mă bucur că uh, respectați autoritățile naționale pentru concurență. Fără ele, aplicarea legilor concurenței europene nu este la fel. Este un lucru extrem de important pentru mine și am, mi-am dat seama că e important și pentru dumneavoastră și reflectă faptul că în momentul în care se aplică uh, legea concurenței suntem în serviciu uh, cetățenilor și de-aia suntem aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamna comisar. Lista acțiunilor este absolut impresionantă și arată foarte clar cum funcționează politica concurenței, care este o trăsătură specifică a pieței unice. Și vă mulțumim că sunteți implicați uh, în uh, negocierile pentru Brexit. Nu putem face acest lucru fără politica concurenței. Iar o bună politică a concurenței poate să aibă un efect dublu. Capacitarea cetățenilor și uh, reconcilierea cu globalizarea și, pe de altă parte, să dea o formă, măcar parțial, uh, globalizării în domeniul digital, în domeniul fuziunilor, în domeniul impozitării. Deci, suntem în domeniul cheie, care se, este unul dintre cele mai importante uh, instrumente ale Uniunii Europene, piața unică. Este un domeniu extrem de important. De aceea acordăm foarte multă atenție unei politici a concurenței foarte bune și Parlamentul susține această poliție, politică. Și suntem uh, dedicați activității la propunerea ECN+. Am discutat uh, amendamente și o să încercăm Uh, să venim uh, să o votăm în februarie. Deci, stimați colegi, uh, intervențiile dumneavoastră. Primul intervenient este domnul Marcus Ferber. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În primul rând, în această calitate de președinte a grupului de lucru privind concurența, aș dori să vă mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în urmă cu 14 zile am avut o dezbatere ex- extinsă cu un director general uh, de la Comisia Europeană și uh, vă mulțumesc pentru acest lucru. Mă, mă voi referi la două aspecte. În primul rând, într-un document de lucru, OCDE are un document de lucru uh, privind al, algoritmele și uh, influența acestora tot mai multe întreprinderi se bazează pe uh, asemenea algoritm în momentul în care stabilesc într-un mod dinamic uh, prețurile, astfel încât serviciile să fie adaptate la situația actuală de, de, pe, de pe piață pentru a obține un preț uh, optim Uh, există exemplul clasic al uh, prețului uh, biletelor la avion, cum se formează prețul respectiv, însă din perspectivă concurențială se pune următoarea întrebare. Ce se întâmplă când doi, doi algoritmi sau chiar mai, mai mulți algoritmi se inter, interconectează și există o uh, Uh, problemă legată de formarea unui cartel, de exemplu. Și apoi un alt punct care m-a interesat din totdeauna, din Mi-aduc aminte de fuziunea, de achiziționarea WhatsApp de către, uh, uh, de către Facebook. Ați uh, avut un proces de, consulta- de consultare publică privind sectorul uh, digital și ați discutat, de exemplu, care este valoarea datelor date care au fost foarte importante cu ocazia fuziunii respective între WhatsApp și Facebook. În primul, în primul rând, vreau să vă mulțumesc. Apreciem și noi foarte mult cooperarea. Ne ajută în activitatea noastră să știm cum gândiți. Deci apreciem acest lucru foarte mult. Cred că este momentul să discutăm în profunzime cum vedem în, în tehnologiile de autoînvățare și cum funcționează. Și de aceea spun că trebuie să trimitem algoritmul acesta la drept înainte să-i dai drumul în lume, pentru că algoritmul trebuie să știe ce poate să facă și ce nu poate să facă în acest domeniu al tehnologiei uh, care ne ajută să învățăm, uh, vreau să vă dau un experiment, uh, un, un experiment într-o arenă de sumo. Erau doi roboți virtuali, erau la începutul experimentului. Cei doi roboți nici măcar nu știau să meargă, dar după miliarde de încercare, de teste, de încercare și eroare, cei doi roboți au învățat să meargă și au învățat și să lupte sumo. Tot ce este necesar, tactica, loviturile și nu văzuseră niciodată niciun fel de luptă sumo. Deci în felul acesta vă puteți da seama ce ne așteaptă uh, apropo de ce se poate întâmpla în momentul în care există asemenea tehnologii de învățare. Și bineînțeles e important să spunem că nu se poate spune acest lucru, că l-a făcut algoritmul. Nu, tu ești cel care răspunzi uh, de algoritmul pe care îl scoți uh, în lume. Adică trebuie să știi foarte bine ce limitări are, ce instrucțiuni îi dai, dacă vrei să, faci o, să stabilești un preț dinamic uh, și dacă vrei să-l folosești să te ajute să supraveghezi piața. E foarte important pentru că există o diferență între concepția veche Apropo de modul în care se stabilesc prețurile dimineața la uh, service și o altă modalitate de stabilire a prețurilor care se poate face dinamic pe o piață europeană sau pe o piață globală. Uh, e, foarte, e un motiv foarte clar uh, să, pentru care analizăm lucrurile acum. OCDE se ocupă de acest lucru, ceea ce e un semn că trebuie să o facem și noi în ce privește datele ne pregătim pentru primul caz în materie de date, analizând chestiunile legate de date în cazurile pe care, cu care ne confruntăm. Și e bine că am făcut acest lucru, pentru că am analizat uh, ce s-a întâmplat în fuziunea WhatsApp și Facebook, dacă se pot combina datele. Ei au zis că nu. Dar am analizat situația și am văzut că nu e o barieră ca alții să intre pe piață. E o chestiune esențială. În momentul în care datele avute de o companie reprezintă o barieră pentru pătrunderea pe piață pentru alte companii. N-am văzut exact tot dosarul. Mai e un exemplu din Franța. Autoritățile din Franța uh, au ordonat uh, unei companii eh, de furnizare de energie să și pună la dispoziție baza de date firmei cu care funcționa. Se vor mai întâmpla asemenea situații pentru că datele devin o, un activ, un activ, o sursă de inovație, ceva ce poate fi transformat în bani în diverse moduri. Deci e o chestiune pentru care suntem pregătiți. Mulțumesc, Alfred Sant. Mulțumesc. Regulile europene privind ajutorul de stat uh, împiedică guvernele să distorsioneze concurența și comerțul dintre state. Totuși sunt condiții inegale de concurență între state. E vorba de subvenții de stat și chestiuni de reglementare, cum ar fi condițiile de pe piața muncii și cele de mediu. Impactul acestor discrepanțe este foarte uh, evident uh, în ceea ce privește liniile aeriene din Orientul Mijlociu. Lufthansa susține că platforma din Frankfurt și-a pierdut o treime uh, din uh, cota de piață în concurența cu cele din Orient. Ce se poate face în acest domeniu? Care sunt planurile Comisiei? ce profil ar trebui avut în vedere în privința aviației. Anul trecut, uh, luna trecută ni s-a spus că Lufthansa va renunța la Air Berlin după ce a intrat în insolvență. Iar uh, Ryanair uh, face o fuziune cu Conspiracy. Guvernul german ar trebui să creeze o firmă națională. Alții spun că prin această fuziune s-ar întări poziția de piață a Lufthansa și a Star Alliance. Ne puteți spune cum se analizează de către Comisia această fuziune? Mulțumesc! Este o piață foarte importantă pentru cetățeni și pentru domeniul respectiv, pentru că revoluția călătoriei cu avionul în ultimii 20 de ani a schimbat viața multor oameni. Prețurile au scăzut astfel încât mult mai multă lume uh, călătorește mai mult și mult mai departe decât înainte. Când eram copil, ne duceam cu mașina la Hudson. Era foarte frumos, era minunat, dar acum copiii mei ar zice că nu prea le-ar place dacă până acolo am putea să ne ducem noi cu mașina. Iar uh, aviația este un lucru foarte important. Colega mea, doamna Violeta Bulci, este foarte activă uh, cu Gulf Carriers și participanții europeni pentru a permite o concurență corectă. Sigur, ne preocupă subvențiile uh, care vin la unele linii din afara Europei. Colega mea se ocupă de acest lucru. Consiliul a acordat un mandat pentru Qatar și Emiratele Unite, care sunt uh, uh, casa unor uh, sediu, unor asemenea linii aeriene în sensul sporirii transparenței. În portofoliul nostru există firește ideea de a analiza se, acordurile bilaterale de servicii dacă distorsionează concurența. În ce privește fuziunea, urmărim ce se întâmplă. Iar acum, în privința uh, fuziunii Lufthansa și Air Berlin, analizăm piața asta foarte atent, pentru că ni se pare că există suprapuneri foarte grave. Dacă analizăm Germania, există riscul uh, unei limitări foarte puternice a concurenței pe multe rute, ceea ce înseamnă un risc privind calitatea scăzută a serviciilor și prețurile mari. Am constatat deja că Eberlin nu mai este pe piață, că toate avioanele lor sunt uh, la sol, iar mecanismele de stabilire a prețurilor funcționează. Noi nu avem nimic de-a față cu prețurile, prețurile le stabilește compania, nu, nu comisia, dar este o reacție pe piață la acest lucru. În momentul în care anumite rute nu mai sunt deservite și avioanele sunt ținute la sol, trebuie să ne asigurăm că vor continua să se facă cât de multe zboruri. zboruri. Am acorda niște derogări uh, timpurii de la proced pentru a evita riscul dumpingului. Avioanele Air Berlin zburau deja pe rutele Lufthansa și pentru a permite acest lucru am acordat aceste derogări. Firește, obligația noastră este să ne asigurăm că nu împiedicăm funcționarea corectă a lucrurilor, însă trebuie să vedem ce se va întâmpla în viitor dacă va continua această fuziune. Și pe anumite rute nu mai există niciun fel de concurență. Și asta facem acum. Avem niște termene foarte stricte, ceea ce este în favoarea pasagerilor. Deci vorbim despre începutul lunii decembrie. Vrem să analizăm această situație. Mulțumesc! Thank you, Kay Swinburne. Mulțumesc, Kay Swinburne. Mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă comisar în numele tuturor celor care apreciază dialogul uh, regulat pe care îl uh, purtăm cu dumneavoastră și pentru răspunsurile Uh, oneste pe care ni le uh, oferiți de fiecare dată, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna din partea Comisiei Europene. O să mă refer la un subiect foarte spinos, uh, amintit ieri în discuțiile cu domnul Draghi, și anume acțiunile Băncii Centrale Europene, mai ales prin programul de achiziții de active corporatiste programul respect, directiv uh, permite băncii centrale europene să achiziționeze titluri de valoare emise de corporațiile uh, europene. Din momentul în care a fost lansat acest program, uh, volumul achizițiilor a ajuns la aproximativ 90 de miliarde de euro, ceea ce s-ar putea să aibă un impact asupra competiției, asupra altor investitori care ar dori să achiziționeze titlurile de valoare respective, care uh, Uh, sunt um, cumva eliminați de pe uh, piața um, uh, respectivă. Și există dovezi care ar sugera că programul respectiv a fost în beneficiul marilor corporații și mai puțin al întreprinderilor mici, mici și mijlocii. Deci, în acest, în acest context, ținând seama de faptul că Uh, acțiunile Băncii Centrale Europene se bucură de o derogare de la uh, politicile de uh, concurență. Ele se bucură de aceeași derogare și din partea competențelor Direcției Generale pentru Competiții și este justificată această, acest proces de selectare a, un, a unor titluri de valoare de către BCE pentru că se pare că Uh, sunt foarte selectiv cu titlurile de valoare pe care le achiziționează. Mulțumesc. Pentru a fi foarte deschisă, nu pot să vă ofer un răspuns la această întrebare. Banca Centrală Europeană nu este în uh, concepția noastră o întreprindere este o creatură de sine stătătoare, dacă pot spune așa. Drept urmare, it's not directly uh, within our deci uh, nu nu se află în uh, vizorul nostru. Nu știu care ar fi un răspuns potrivit. Înțeleg foarte bine argumentele dumneavoastră, însă nu știu care ar fi abordarea um, concurențială leg- potrivită legată de un asemenea uh, program de achiziții sau uh, privind uh, deciziile luate în programul respectiv. Nu știu care sunt orientările generale care au determinat Banca Centrală Europeană să achiziționeze anumite titluri și nu altele, însă ce vă pot promite este că mă voi gândi și o să revin cu un uh, răspuns mai uh, potrivit. Vă mulțumesc foarte mult. Desigur, discutăm despre titluri de, de valoare corporatistă care trebuie să respecte uh, un anumit uh, rating Nu știu dacă există implicații pentru uh, concurență, însă o să încercăm să răspundem la această întrebare. Domnul Tremosa. Vă mulțumesc, domnule Gualtieri. Bună ziua, doamnă Fastager. Bine ați venit din nou în, uh, la Parlamentul European. În primul rând, aș dori să vă spun că vă susțin pentru ceea ce uh, faceți vis-a-vis -vis de Apple și uh, Amazon în uh, Luxemburg pentru că este vorba de echitate fiscală. Am uh, Vă promit că nu am discutat cu Kay uh, Swinburne dinainte, pentru că și eu am o întrebare tocmai despre acest program de achiziționare de către Banca Centrală Europeană a unor titluri de valoare uh, corporatistă. Mulți dintre colegi, dintre membrii acestei uh, comisii se, sunt preocupați de uh, Uh, de probleme de, legate de competiție în acest domeniu. De exemplu, în uh, luna iunie acestui an, mai mult de 40 de eurodeputați au semnat o, o scrisoare cerând Băncii Centrale Europene mai multă uh, transparență în acest domeniu. Doar să știm care sunt băncile centrale naționale care achiziționează titlurile căror companii și uh, am aflat că și-a fost făcută publică o listă din iulie. Am descoperit, de exemplu, că Banca Centrală a Irlandei a achiziționat datorii, titluri uh, uh de, datori, uh, de, de datorii emise de Ryanair, ceea ce, din punctul meu de vedere, încalcă egalitatea de șanse între actorii de pe piață, pentru că uh, atunci nu mai putem spune că criticăm Italia, că prin intermediul unor subvenții de stat ajută al Italia. Însă, Banca uh, Centrală a Italiei nu a achiziționat uh, datorii ale companiei al Italia. Deci, prin acest program, uh, Uh, Banca Centrală Europeană afectează egalitatea de șanse, sau cel puțin aceasta este percepția pe care avem unii dintre noi. Deci este ușor pentru noi să spunem că nu ne place ce se întâmplă cu Alitalia, cu Air Berlin și fuziunea cu Lufthansa, dar pe de altă parte ne confruntăm cu această problemă. Deci, vă rog, serviciile dumneavoastră ar trebui să se ocupe și de această chestiune, pentru că va trebui să discutăm raportul uh, privind uh, competiția și aș dori să vă las acum și suficient timp pentru a răspunde, deci o să trec la cazul Google. Domnul președinte, ați folosit uh, mult timp. În 10 secunde, dacă puteți să treceți la obiect. Do you think that we need to balance... Credeți că trebuie să echilib- echilibrăm viteza anchetelor și Uh, cu necesitatea uh, respectării drepturilor uh, companiilor anchetate. În legătură cu Google, a spus că o să vină și alte cazuri antitrust și din punctul de vedere al Google Shopping. Am înțeles că Google nu este, nu este satisfăcut de decizia dumneavoastră În primul rând, după cum uh, îi răspunsesem lui Kate, când vine vorba de BC, permiteți-mi să revin la acest punct. Ce nu trebuie să uităm este că guvernele uh, pot să investească respectând termenii de pe piață și atâta vreme cât fac acest lucru, câtă vreme respectă termenii de pe piață, nu este vorba de ajutoare de stat. Totul depinde de ce înseamnă termenii Uh, stabiliți de piață. În mai multe cazuri, guvernele ni se adresează, ne spun dorim să facem investiții uh, respectând uh, condițiile de, de pe piață și puteți să ne spuneți că nu este vorba de ajutoare de stat și uneori situațiile sunt foarte complicate pentru că condițiile de piață nu sunt neapărat uh, 2% sau 3%, pentru că dacă ar exista un risc adevărat, uh, rata dobânzii ar trebui să fie mult mai uh, mare. Deci există situații diferite când uh, guvernele cumpără titluri de valoare sau obligațiuni Totul depinde de cum se desfășoară achizi- achizițiile respective. Deci, din păcate, în cazul BC nu vă pot oferi un, un răspuns uh, informat în acest moment. În ceea ce privește măsurile uh, antitrust, când uh, controlăm anumite uh, fuziuni, există un calendar uh, clar stabilit. Companiile uh, Uh, își doresc ca fuziunea să meargă înainte. Noi uh, trebuie să ne asigurăm că fuziunea nu va avea un impact asupra uh, competiție de pe piața respectivă, însă trebuie să încercăm să lucrăm cât mai repede posibil și societățile comerciale, companiile respective, trebuie să conlucreze cu noi pentru ca uh, decizia noastră să, se, să poată fi luată cât mai repede posibil. Asimetria apare în momentul în care, de exemplu, anchetăm acuzații de formarea unor carteluri. Uh, anchetăm uh, formarea unui cartel uh, secret și acest lucru va avea consecințe din punctul de vedere al amenzilor. De exemplu, cartelul camioanelor de transport s-a ajuns la amenzi de până la 6 miliarde de euro. Deci, când discutăm o, o formarea unui cartel, colaborarea din partea companiilor este una diferită ca în uh, situația în care discutăm fuziunea între două, două companii și într-o uniune care se bazează pe statul de drept, uh, trebuie să fie respectate într-adevăr și drepturile companiilor. Însă, trebuie ca procedurile să se accelereze. În toate părțile procedurilor pe care le urmăm. De exemplu, accesul la dosare trebuie să fie facilitat și trebuie să fie unul ușor. În momentul în care uh, transmitem o, uh, o formulare a obiecțiilor, trebuie să garantăm companiilor respective și un acces uh, rapid la dosarul pe care l-am uh, format deja, l-am creat deja ceea ce reprezintă, desigur, uneori o provocare pentru bugetele noastre. Trebuie să dispunem de suficiente instrumente IT, trebuie să avem uh, angajați care să dispună de competențe de care poate nu aveam nevoie în urmă cu 5-10 ani, deci trebuie să investim mai mult și pentru a accelera procedurile mm, de anchetă. Uh, știți că în cazul Google am examinat 5, mai mult de 5 tera, terabits de informații și este nevoie de mult timp, de mulți oameni pentru a examina uh, cantitatea, cantitățile imense de uh, informații. Însă, cred că dacă investim re- resurse uh, în uh, instrumente eficiente, uh, acest lucru ne va fi util. Uh, am înțeles uh, că există nemulțumiri legate de cazul uh, Google. M-am, m-am, m-am uh, întâlnit deja cu reprezentanți din partea Google pentru a discuta preocupările lor. Încă nu am luat nicio decizie, însă monitorizăm plângerea depusă de Google cu toată, cu toată atenția. Pe noi ne interesează cum funcționează licitațiile de pe motorul de căutare Google. Am discutat cu, cu experții, am discutat și cu, cu experții noștri și cu uh, actorii de pe piață și este o activitate pe care o vom uh, continua. Mulțumesc, doamna Lopez Permejo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumim pentru prezență și pentru dorința de a discuta cu noi. Aș vrea să mă concentrez pe două chestiuni care sunt importante pentru mine, agricultura și energia. În situația agriculturii, în ultimii ani, datorită presiunii Parlamentului, s-au stabilit numeroase instrumente de monitorizare a prețurilor și a lanțului de consum agricol. Ele permit o analiză mai riguroasă a acestui lanț. Totuși, se acumulează dovezi că există o dublă manipulare a pieței agricole din partea uh, producătorilor de semințe și a marilor distribuitori care cumpără produselor. Realitatea este că, în final, organizațiile producătorilor și țăranilor sunt cele care sunt fără apărare așa încât aș vrea să vă întreb dacă cumva vă ocupați de revizuirea normelor pentru a vă asigura că politica de concurență în domeniul agrar se aplică mai clar și mai uniform în toate statele membre și dacă credeți că e necesar de excepții în domeniul PAC pentru a asigura veniturile producătorului. Și mai am depus o întrebare în acest context, și anume dacă puteți să ne spuneți ceva despre Comisia de Anchetă privind uh, Monsanto. În al doilea rând și foarte repede, energia. Pe de o parte, politica de concurență pare să fi uh, dus la eliminarea uh, retroactivă pentru ajutoarele pentru energia regenerabilă, deși foarte mulți au obținut compensări compensații față de această hotărâre arbitrară a statelor. Pe de altă parte, există un fel de excepție globală pentru alte tipuri de energii, moratoriu nuclear sau plata pentru capacitățile suplimentare din domeniul petrolier, ceea ce este în favoarea marilor producători privați. Aveți în vedere acțiuni în acest sens, considerând că eu știu, pe piața energiei există un fel de înțelegere care împiedică ideea de economie durabilă. Mulțumesc. V-ați referit la aspecte relevante pentru ziua noastră, pentru zilele, pentru toate zilele noastre. Deci primul lucru pe care îl faci dimineața este să bei o cafea, de exemplu și și ceea ce mi se pare este important este că avem o serie de inițiative care uh, permit uh, o poziție mai puternică a producătorilor în întregul lanț și acest lucru trebuie să funcționeze. Uh, când, uh, vine, când uh, este vorba de uleiul de măsline, de, de exemplu, și de alte alimente, producătorii uh, pot să creeze organiz, um, organizații mai eficiente de um, care să nu fie monopol, să nu aibă poziția de monopol, dar care să le permită să aibă poziția mai puternică în, în lanțul respectiv. Pentru că Asemenea situații, asemenea soluții funcționează bine în anumite țări pentru producători. În ceea ce privește venitul garantat, este o chestiune discutată în, con- în contextul uh, reformei politicii agricole comune și Comisia este dispusă să, dis- să discute care sunt căile de urmat din acest punct de vedere. Colegul meu Hogan este competent pe acest punct și o să discut cu el acest subiect și acum uh, discutăm uh, fuziunea între Bayer și Monsanto și pentru noi este important ca această fuziune să nu schimbe uh, faptul că agricultorii au să aibă mai multe um, alegeri din punctul de vedere al semințelor pe care le aleg și așa mai departe, al metodelor lucru și așa mai departe și trebuie să păstrăm competiție și inovare uh, în această uh, piață. Avem nevoie de semințe mai bune, de pesticide mai puțin dăunătoare pentru mediul înconjurător, uh, agricultori și consumatori. Deci avem nevoie de competiție în acest domeniu tocmai pentru a permite agricultorilor să-și uh, facă bine treaba nu am încheiat această procedură de examinare a fuziunii respective. Acestea fiind spuse, indiferent de ce se va întâmpla, uh, există cadrul de reglementare de protejare a mediului înconjurător, de, de protejare a consumatorilor și agricultorilor în fața daunelor uh, posibile din uh, partea pesticidelor și a semințelor sau a, a uh, combinației între uh, pesticide și semințe. Și investigăm de asemenea situația preților, prețurilor când mari producători pot distorsiona competiția, cazul Interbrew, de exemplu, uneori considerăm că trebuie să intervenim pentru a permite uh, agricultorilor din uh, țări diferite să-și poată vinde Uh, produsele, ca acestea să ajungă pe rafturi din, uh, din magazine. De exemplu, am văzut în Franța existase o situație în care pe rafturile din magazine nu se regăseau decât uh, produse franțuzești. Este important să găsim un echilibru, să nu înceapă un război al uh, produselor care în mod exclusiv să se afle pe anumite rafte, pentru că atunci, dacă ajungem la o asemenea abordare, s-ar putea să uh, îngreunăm și mai mult uh, viața agricultorilor și a consumatorilor care nu vor mai avea o ofertă atât de diversă din punctul de vedere al uh, energiei, cred că am putea discuta o oră și jumătate despre cum trebuie să dezvoltăm uh, piața energetică. Acum ne aflăm într-o perioadă de tranziție și, din păcate, cred că această perioadă de tranziție va dura destul de mult, pentru că avem o, o moștenire, moștenirea energiei bazată pe, car- pe cărbune, energiei uh, nucleare și transformând producția energetică, există riscuri reale de uh, blackouts în anumite state membre, de uh, situația în care curentul se va tăia. Și în aceste condiții este nevoie de anumite mecanisme de rezervă. Discutăm acum de uh, mecanismele de capacitate vis-a-vis -vis de care luăm anumite decizii astfel încât acestea să respecte condițiile de piață. Permitem asemenea mecanisme de rezervă ca niște soluții uh, provizorii, temporare. La ele ar trebui să se poată participa în mod uh, transfrontalier Uh, cererea trebuie să, fie, trebuie să se țină seama de cererea reală și în, la mecanismele respective trebuie să poată participa și um, energie obținută din surse uh, regenerabile, pentru că dacă ne dorim o uniune uh, energetică, dimensiunea transfrontalieră trebuie să fie deosebit de importantă și mecanismele de capacitate deja aprobate sunt puțin diferite pentru că ele uh, reflectă deciziile diferite luate de statele membre în trecut privind propriul mix energetic, însă cu toate au aceleași caracteristici. Sunt temporare, Uh, sunt deschise mecanismului uh, cerere-ofertă și se bazează pe uh, nevoile dovedite uh, că este nevoie de capacitatea uh, respectivă, astfel încât să nu fie o portiță pentru capacitățile și modalitățile vechi de obținere a energiei electrice, astfel încât să ne ridicăm și la înălțimea angajamentelor pe care le-am luat uh, vis-a-vis -vis de schimbările climatice. Mulțumesc, Molly Scott Cato. Vă mulțumesc, sunt un eurodeputat uh, englez, reprezint sud-vestul uh, Angliei, o regiune unde locurile de muncă din sectorul financiar uh, sunt foarte importante și m-a interesat foarte mult declarația domnului Barnier de ieri, conform căr- uh, căruia pașaportul instituția, instituții, entităților financiare Um, britanice este periclitat, ceea ce periclitează până la urmă și multele locuri de muncă care există în zona respectivă. Domnul Barnier a spus că nu va exista niciun parteneriat ambițios fără un numitor comun din punctul de vedere al competiției, ajutoarelor de stat, standardelor sociale. Nu este vorba doar de reguli și legi, ci de alegeri societale privind sănătatea, mediul conjurător și stabilitatea financiară și cred că toată lumea este de acord cu aceste cuvinte. La sfârșitul lunii trecute ați uh, lansat o anchetă privind derogările uh, prevăzute de, de Regatul Unit pentru companii uh, străine. Cred că impli... faptul că Regatul Unit uh, a încălcat cadrul uh, de reglementare european va duce la mm, resimțirea impactului acestei anchete înainte ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană. Deci, ce se va întâmpla cu adică acordul profund uh, pe care și-l dorește primul ministru al uh, Regatului Unit cu Uniunea Europeană va depinde de respectarea uh, competiției corecte, de exemplu, și Oare în lista neagră publicată luna viitoare se vor regăsi teritorii care depind de, de coroana uh, uh, britanică și uh, care va fi până la urmă abordarea Comisiei Europene vis-a-vis -vis de statutul acestor teritorii de peste mări britanice. După cum ați spus, Nimeni nu este, toată lumea este de acord cu cuvintele domnului Barnier, pentru că este vorba de um, abordare de bun simț. Egalitatea de șanse înseamnă egalitate de șanse. Și este vorba de o stradă cu dublu sens. Nu putem permite uh, concurență neloială nici din partea Regatului Unit. Deci, dintr-un punct de vedere pragmatic, cred că este în interesul tuturor pentru a, de a garanta egalitate de șanse. Tocmai de aceea, în concluziile Consiliului din aprilie, s-a declarat foarte, foarte clar care este mandatul pentru negocierea acordului uh, Brexit cu Regatul Unit. Am lansat această anchetă privind derogările pentru grupurile financiare respective, pentru că am considerat că există motive de îngrijorare. Desigur, avem acest para, uh, paradox. O uh, propunere legislativă care a fost făcută într-un scop uh, nobil uh, are această pre, are prevăzută această derogare. Am început o anchetă preliminară care ne-a dat uh, motive să fim foarte îngrijorați. Sperăm ca această investigație să poată fi încheiată cât mai repede posibil, dacă se poate înaintea uh, Brexitului, însă rămâne de văzut dacă putem să fim chiar atât de rapizi. Nu știu care va fi forma listei uh, negre privind paradisurile fiscale. De această listă se ocupă Pierre Moscovici. Uh, sperăm că va putea să o publice înainte de Crăciun, însă nu am niciun fel de informație concretă despre cum avansează munca la această listă, deci din păcate nu vă pot răspunde la această întrebare. Yes, Mr. Anemans. Domnul Anemans. Well, I'll speak Dutch if you allow me. Um, Mulțumesc. Mă voi exprima în uh, neerlandeză, dacă îmi permiteți. Aș dori să vă adresez o întrebare cu privire la Paradise Papers. Pe 11 noiembrie ați dat un interviu în care ați spus, citez, Acesta a fost un adevărat șoc electric. și ar trebui să accelereze procesul de luare a deciziilor la nivelul Consiliului. Am încheiat citatul. Multe lucruri uh, au fost dezvăluite de aceste Paradise Papers. Și trebuie să ne asigurăm că facem în așa fel încât să rezolvăm aceste probleme. Trebuie să fim conștienți de ele. Vorbeați de un adevărat șoc electric pe care l-au indus aceste Paradise Papers. Vreau să întreb, vor fi um, luate măsuri împotriva Belgiei? Împotriva statului, împotriva guvernului belgian? Dar și cetățenii belgieni au fost afectați. Deci, dacă se poate să ne dați mai multe detalii, ținând seama de ce ați realizat dumneavoastră până acum în acest dosar. Doamna comisar, e prea devreme să spunem dacă vom deschide niște proceduri concrete. Suntem deocamdată în etapa culegerii de informații care decurg din aceste documente din Paradise Papers și vom vedea dacă va trebui sau nu să deschidem cazuri, cauze noi. Motivul pentru care eu am folosit un limbaj atât de dur este acela că e important ca cetățenii să nu doar să plătească, să vadă clar cetățenii că nu doar companiile trebuie să plătească și ele impozite, dar și companiile mari. Oamenii văd că companiile naționale, companiile autonome, Uh, care nu fac parte din multinaționale trebuie să plătească impozite la nivel național și de multe ori se confruntă cu concurență din partea acestor mari companii multinaționale care se organizează în așa fel încât să optimizeze fiscal rat, uh, t -t -t uh, impozitele pe care le plătesc. Aici e o chestiune de respectare a legislației, dar nu numai. E vorba și de respectarea așa numitului contract social. Dacă faci profit în societate, trebuie să-ți plătești uh, datoriile pentru societate. Ai nevoie de oameni care să fie cu bună pregătire ca să-ți poți desfășura activitatea și în același timp trebuie să investești în educație, trebuie să investești în sănătate, acolo unde îți faci afacerile. Vă rog, dacă puteți adăugați. My question Domnul Anemans, nu sunt convins că ați a ajuns până la dumneavoastră întrebarea mea. Uh, guvernul belgian a participat la o construcție fiscală care a făcut investiții în insulele Virgine. Și cetățenii belgieni, mulți dintre ei, sunt foarte nemulțumiți de lucrul acesta. Vă întreb așadar dacă cei care participă la Consiliul European ar putea fi trași de mână, că trași un pic la răspundere de comisie. Sunt în rest perfect de acord cu ce ați spus dumneavoastră, ce ați spus dumneavoastră în legătură cu Paradise Papers. Nu despre asta era vorba. Doamna comisar, atunci revin la începutul uh, intervenției. E prea devreme să spun ce vom face. Deocamdată periem informațiile. Mai sunt unele îndoieli care trebuie îndepărtate și trebuie să fim foarte siguri de ce facem înainte de a lua măsuri. Okay. Domnul Anemans, s-a discutat însă în Parlamentul belgian despre acest subiect. Domnul președinte, domnul Hayes. Uh, thanks, President. Mulțumesc, domnule președinte, și urăm încă o dată bun venit în comisia noastră, doamnei comisar. Am uh, o problemă care este foarte importantă pentru cetățenii pe care îi reprezint eu. E vorba de băncile irlandeze care se ocupă de programul acela al creditelor imobiliare, care a tras multă atenție. Aceste credite imobiliare au intrat în atenția BCE. Sunt foarte mulți cetățeni care și-au pierdut banii care s-au pomenit cu rate mult mai mari. Pe mine însă m-ar interesa acum partea de concurență. Este vorba în cazul băncilor noastre de uh, practici anticoncurențiale, de o denaturare a pieței? Au rezistat băncile la eforturile altora de a influența piața din Irlanda? Am uh, prezentat deja o plângere și am dat exemplu de două cazuri austriece, de bănci austriece, din 2002 și din ulterior, în care de, Direcția Generală a luat măsuri împotriva lor. Am primit, în urma plângerii mele către comisie, o reacție săptămâna aceasta, în urma uh, Uh, acuzațiilor pe care le-am făcut, care sunt foarte grave, și ne-ați arătat că dumneavoastră și echipa dumneavoastră monitorizați această situație. Întrebarea mea este dacă nu cumva această investigație s-ar desfășura mai bine la nivelul autorităților naționale de concurență din Irlanda? În unele cazuri, Însă este nevoie și de aprobarea Direcției Generale de la Comisie pentru aprobarea recapitalizării. Ce ar trebui să facem? Ar trebui ca cei care au pierdut bani în acest scandal foarte important să vină cu probe pe care să le depună la direcția dumneavoastră generală ca să puteți lua măsuri? Eu cred că ar trebui, soluția cea mai bună ar fi să priviți această chestiune din perspectiva concurenței, acolo unde în portofoliul dumneavoastră aveți puterea de a decide. Mulțumesc. As you said, uh, these are matters that we take very seriously. Cum spuneați și dumneavoastră, problema aceasta trebuie luată în foarte, foarte în serios, pentru că este o problemă care afectează gospodăriile, familiile, creditele lor imobiliare, felul în care își cheltuiesc banii pe o rată mai mare sau pe altceva. Uh, plata unui credit imobiliar uh, reprezintă o parte importantă a bugetului familial. Deci, iată, o chestiune care ține de viața de zi cu zi a cetățenilor, în mod fundamental. Ce putem face noi este să procedăm în așa fel încât această, de această investigație să se ocupe cea mai potrivită autoritate. Problema nu este că nu am vrea să ne ocupăm noi de ea, din potrivă. Problema este să stabilim cine poate să facă această investigație cel mai bine, cel mai rapid și cel mai eficient. Pe noi ne interesează aici piețele afectate. Nu atât faptul că cei care uh, sunt părți în acest scandal sunt părți europene sau entități din afara Uniunii Europene. Pe noi ne interesează piața. Piețele diferă foarte mult în interiorul Uniunii Europene. Tradițiile diferă, legislațiile diferă. Modul în care funcționează piețele imobiliare, ale creditelor imobiliare, de asemenea diferă foarte mult de la un stat membru la altul. De aceea trebuie să discutăm cu autoritățile naționale de concurență din Irlanda, care cunosc cel mai bine piața din Irlanda și au acces imediat la informațiile necesare în acest caz. Sigur că în cazul în care vine cineva și ne spune nu cred că e corect ce s-a întâmplat și vreau să trag un semnal de alarmă, se poate. Nu știu dacă acest lucru se poate, astfel de semnale de alarmă se pot trage în fața autorităților naționale din Irlanda. Dacă nu, cu siguranță ele se pot aduce în atenția Comisiei, iar comunicările acestea se pot face și în mod anonim. Informațiile se pot transmite și anonim către DG Comp de la Comisie. Cetățenii ni se pot adresa pentru a ne spune, uitați care sunt probele pe care vreau să vi le prezint și asta poate duce la declanșarea unei investigații cu, în ceea ce privește autoritățile vizate. După criza financiară, criza aceasta a creditelor imobiliare este foarte importantă. Dumneavoastră ați uh, luat, uh, ați uh, adoptat acte legislative pentru a reglementa piața de la dumneavoastră. Poate că e mai plicticoasă acum, dar este foarte important să putem monitoriza evoluția situației în continuare. Deci dacă vrea cineva să ne prezinte probe legate de problemele de concurență, este invitat să ni se adreseze în orice formă și dacă persoana respectivă dorește să mențină uh, confidențialitatea, putem face lucrul acesta. În orice caz, cel, cel mai important este ca aceste cazuri să fie rezolvate cât mai eficient de autoritatea cel mai potrivită pentru acest lucru. Mulțumesc, Tibor Șani. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dacă îmi permiteți, aș dori să continu cu să continui linia de argumentație la care v-ați referit acum câteva minute. Poate că vi s-a dus la cunoștință că în Comisia pentru Agricultură și în jurul acesteia oamenii consideră că activitatea colectivă a asociațiilor și organizațiilor de producători, inclusiv planificarea producției și negociarea vânzărilor, sunt lucruri necesare pentru atingerea obiectivelor PAC așa cum se stabilește în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Și, prin urmare, ar trebui să fie scutită de aplicarea celebrului articol 101 din numitul tratat. Treaty. Uh, and, uh, obviously we understand that when those... Sigur că atunci când aceste activități sunt desfășurate cu bună credință și sunt menite să ducă la îmbunătățirea competitivității sectorului agricol. Da, Înțelegem de asemenea că există un număr de, derogații care, de derogări care nu s-au folosit de plin din lipsa clarității situației și din, dificil, din dificultatea uh, de a pune în aplicare uh, aceste reglementări de către autoritățile naționale competente, care nu au oferit agricultorilor din țările respective suficientă certitudine juridică. Înțelegem că actualele reglementări ar duce la o simplificare a regulilor aplicabile organizațiilor și asociațiilor de agricultori, clarificând care sunt competențele acestor organizații. De asemenea, Există o convingere puternică că natura specifică a sectorului agricol trebuie să țină seama de politica de concurență și în acest sens ați primit un mesaj și din partea domnului Santa. Ar fi, fi multe de spus pe domeniul acesta, dar dacă se poate să ne dați dumneavoastră câteva, uh, să ne exprimați dumneavoastră punctul noastră de vedere în legătură cu această afirmație. E foarte greu pentru mine să spun ceva despre propunerile de modificare, pentru că nu s-a făcut o evaluare de impact. Prin urmare, n-am cum să știu cum vor funcționa în practică aceste uh, dispoziții. Nu știu dacă ele vor duce la o reală simplificare. S-au făcut eforturi, într-adevăr, sub conducerea domnului, domnului președinte Juncker, dar și sub conducerea domnului prim-vicepreședinte Timmermans, să existe o legislație de cea mai bună calitate, dar nu știu cum vor funcționa în practică aceste dispoziții. Pentru că aici intervin competențele legiuitorilor dacă vor funcționa sau nu. Dispozițiile din noul regulament omnibus nu știm, pentru că nu s-a desfășurat nicio consultare publică, nu s-a făcut o evaluare de impact, de unde de aceea nu putem spune că aceste dispoziții vor fi în avantajul micilor agricultori, și dacă va permite producătorilor și asociațiilor lor să aibă mai multă putere în acest lanț valoric din agricultură. Asta îi spuneam și doamnei Lopez mai devreme. E foarte important să le dăm mai multă putere producătorilor, ca ei să aibă mai multă putere și mai multă valoare în lanțul valoric din sectorul agricol, fără în același timp a izola dacă doresc să se asocieze, dacă doresc să participe la o asociație sau organizație de producători, să o poată face. Cum? Aici, în uh, noul regulament, există un rol foarte limitat acordat autorităților de concurență pentru a interveni în această alegere. Agricultorii care ar avea o altă idee, alte ambiții, dacă ar vrea să procedeze altfel, să-și desfășoare altfel activitatea, acești agricultori aveau mari, au avut până acum mari probleme să se organizeze în propriile lor asociații, fiind obligate să participe la acele mari organizații care dețin aproape monopolul în domeniu. Asta s-a dorit a se simplifica, dar nu știu dacă se va și întâmpla în practică, dacă va funcționa, deci nu pot să vă răspund. Nu știu dacă se va obține rezultatul scontat în ce privește uh, organizațiile de producători, care ar trebui în același timp să dispună de libertatea de a se organiza cum doresc ei, dacă nu își doresc să facă parte din marile organizații de producători deja existente. Îngrijorarea mea însă aceasta este și am spus-o cu tot respectul pentru dezbaterile din Parlament și din Consiliu și pentru cele din cadrul trilogurilor. Îngrijorarea mea este așadar că n-am cum să știu dacă fără o evaluare de impact, fără o consultare publică, eforturile noastre vor produce rezultate bine gândite, cu o probabilitate ridicată de a funcționa în practică și de a fi în avantajul exact al acelora care, pe care ni dorim întăriți. Mulțumesc, Fluvia Martușello. Mulțumesc, domnule președinte. Cu circa 10 luni în urmă, Parlamentul a adoptat raportul anual cu privire la politica de concurență a Uniunii Europene. În acel raport se regăseau 183 de recomandări adresate Comisiei. Aș dori să o întreb pe doamna comisar câte din aceste recomandări au și-au primit cursul cuvenit și care dintre ele, acum când Comisia se pregătește să discută de un nou, acum când pregătim noi un nou raport cu privire la, politică de, la politica de concurență a Uniunii Europene, ca să știm dacă ne-am pierdut timpul sau nu. În cazul în care uh, recomandările pe care noi le adresăm Comisiei uh, sunt sau nu luate în calcul. Din aceste 183 de recomandări, câte și care uh, Um, câte și cărora, câtora și cărora le-a dat curs comisia. În Italia se discută acum, și aceasta e a doua mea întrebare, despre posibilitatea de a legifera o serie de concesiuni. Guvernul a adoptat o legiferare în baza căreia guvernele regionale din anumite părți ale Italiei pot legifera în domeniul acesta ele însele. Aș vrea să Întreb, în cazul unei contestații, cui revine competența? Statului sau regiunilor? Pentru că riscăm să ne pomenim cu o confuzie teribilă din punct de vedere juridic. Dacă puteți să ne spuneți care este sectorul în care apare conflictul acesta între puterea centrală și autoritățile locale? Este vorba de concesiunile balneare. În 28 octombrie, guvernul a dat o uh, ordonanță în acest sens. La prima dumneavoastră întrebare cu privire la recomandările care au fost adresate Comisiei și dacă am ținut sau nu seama de ele, Nu așa folosim noi rapoartele pentru domeniul concurenței. Raportul nu e un produs. Pentru noi nu e mai puțin important procesul însuși de elaborare a raportului, în cadrul cărui proces colaborăm strâns cu raportorul și raportorii din umbră, facem schimb de idei, vedem fiecare ce uh, ce linie de gândire are, care sunt preocupările, care sunt centrele de interes. Nu facem așa o listă în dreptul fiecăreia cu o căsuță pe care apoi să o bifăm sau nu, pentru că recomandările acestea sunt și ele foarte diferite între ele, n-au aceeași importanță toate, și acum nu vreau să creez impresia că ar fi bine să mergem pe direcția uneia dintre ele, dar nu în direcția alteia. Nu așa se face colaborarea. O relație de colaborare potrivit tratatelor trebuie să ne permită să avem o relație cât mai strânsă cu Parlamentul, cu această comisie, așa cum se prevede în textul tratatului. Și cred că asta e foarte bine, pentru că ne permite să colaborăm mai strâns cu dumneavoastră în calitate de reprezentanți direcți ai cetățenilor. Sigur că dacă pentru dumneavoastră răspunsul meu este important uh, punctual, pot să vă răspund în scris ulterior. Dar cred că esența ideii este că în procesul acesta este important să înțelegem fiecare ce e important pentru celălalt, cum gândește celălalt. Și în acest sens, Niciodată nu lucrăm degeaba dacă astfel colaborăm. În baza tratatelor, în avantajul cetățenilor statelor membre. Și acum, statul membru este acela care stabilește într-o oarecare măsură cum se organizează. Avem reguli care intră în domeniul impozitării, Eh, se poate vorbi de descentralizare către regiuni, deci aici statele membre se organizează diferit, desigur, bazându-se pe principiile din eh, legislația în domeniul concurenței. Asta nu înseamnă însă că Bruxelles trebuie să dicteze cum să se organizeze statele membre nici în ce privește ajutoarele de stat și nici în celelalte instrumente pe care le folosim pentru a pune piața în slujba consumatorilor. Mulțumesc. Era vorba de directiva Bolkenstein, asta era chestiunea adusă în discuție. Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamna comisar. Două chestiuni pentru că ați acoperit o mulțime din celelalte. E vorba de impozit. Ați menționat faptul că regulile de ajutor de stat vă împiedică să vă uh, să abordați chestiunea asta, este de fapt o abordare de la caz la caz, nu ne permite să ajungem la un regim de impozitare mai corect, dacă totul se face de la caz la caz. Și să vă dau un exemplu pentru că v-ați referi deja la paradisurile fiscale care vor intra pe lista neagră. Ar fi bine însă dacă am avea o abordare mai structurată, să vedem sectorul auditului despre care n-ați vorbit. Sunt din ce în ce mai multe întrebări uh, și apeluri la noi dintr-o perspectivă a concurenței și ținând cont de rolul de facilitator al mecanismelor de eh, evaziune fiscale, nu credeți că serviciile de audit eh, și serviciile ar tre- n-ar trebui să fie separate de elementul de consiliere financiară? Și al doilea punct, mă refer la marile companii IT. Aplaud ce a spus, că trebuie să ne asigurăm că o concurență bună poate duce la formarea globalizării, poate să dea formă globalizării și a spus foarte clar că trebuie să intervenim astfel încât piața liberă să funcționeze. Dar în Statele Unite, acum, uh, democrații au preluat uh, această temă pentru viitoarea campanie electorală și anume trebuie să existe instrumente concurențiale care să se adreseze companiilor digitale dar ar trebui să ne uităm și către est, pentru că acolo apar mari companii uh, IT, Alibaba și Tencent, care au preluat uh, nu avansul în fața Facebook. Și o să vină peste noi, înainte ca noi, legiuitorii, cei care reglementează, să aibă timp să se adapteze analizați această chestiune? Credeți că trebuie să se facă această separare? Mulțumesc! Ultima, a doua întrebare. Cred că aici e vorba de comportament. Pentru că dacă avem comportamentul unei firme mari, ea ar trebui să respecte concurența bazată pe merit și mai ai posibilitatea să alegi să intri pe piață, să faci inovații și să-ți prezinți inovațiile pe piață. Acum 10 ani aceste companii nu erau cele mai mari companii și nu știm care o să fie situația peste 10 ani. Îmi vine în minte exemplul dat de domnul Ferber ce face o asemenea economie bazată pe date ca să permită concurența. Asta trebuie să analizăm chestiunea foarte îndeaproape. Uh, foarte multe firme din astea au enorm de multe date, iar asta nu este o barieră pentru admiterea pe piață. Trebuie să supraveghem comportamentul pe piață ca să fie în continuare deschisă. E un paradox. Pentru piețe deschise trebuie să intervenim pentru că dacă nu intervenim pe piață, atunci apare riscul că piața se închide și ajungem într-o situație în care avem monopoluri care fac ce vor pe piață. În ce privește problema unui regim fiscal uh, corect. Aveți de dreptate abordarea asta a ajutorului de stat de la caz la caz nu funcționează, e doar o parte a soluției. De aceea, Comisia are un gen de abordare cuprinzătoare. Vrem să vedem cum să ne ocupăm de această chestiune într-o manieră structurată. Pentru că când apare acest uh, caz de ajutor de stat, Evident, uh, noi trebuie să respectăm tratatul și anume că nu se acordă avantaje selective și cazul Fiat, de exemplu, nu poate fi refăcut pentru că Luxemburgul și-a schimbat regulilor privind finanțarea companiilor. În Cipru au făcut același lucru, au schimbat și ei normele privind finanțarea companiilor. În Irlanda s-au schimbat regulile privind structura dublă irlandeză, deci sunt cazuri individuale, sunt state membre care își modifică regulile din proprie inițiativă și apoi există o abordare structurală prezentată de colegul meu Pierre Moscovici. Ideea e să analizăm răspunderea celor care permit așa ceva. Mecanismele sunt extrem de complexe. Nu spun lucruri proaste, dar nu sunt schemele astea, mecanismele astea sunt făcute de consilierii în materie de impozitare de persoane care știu cum să facă acest lucru. Nu este opera Consiliului de Administrație. Deci trebuie să alertăm autoritățile dacă se implică într-o asemenea uh, optimizare fiscală agresivă. E vorba de transparență, de deschidere pentru omul de rând. Este o abordare structurală. Trebuie ca fiecare stat membru să colaboreze cu noi ca lucrurile să se întâmple în felul acesta. Și s-au întâmplat mult mai multe lucruri în ultimii trei ani decât ne-am fi imaginat, dar trebuie să se mai întâmple încă multe. Există legi care n-au fost adoptate. Legea privind CCCTB. Trebuie să o adoptăm avem, de asemenea, nevoie și de rapoarte pentru fiecare țară în parte. Avem nevoie de transparență. Avem nevoie, trebuie să arătăm că lucrurile se schimbă. Cetățenii vor constata că se întâmplă diverse lucruri și fapt, dezvăluirile respective ne arată că lucrurile trebuie să se schimbe. O chestiune foarte dezbătută este punerea în aplicare. Pentru că una e să adopți o lege, nu? Dar uh, dovada că prăjitura e bună este că cineva o mănâncă, adică punem în aplicare legislația în toate statele membre. Uh, statele membre au resursele necesare ca să folosească informațiile respective, să folosească aceste noi instrumente pe care le au la dispoziție. Și asta este ceva extrem de important pentru fiecare legiuitor. În momentul în care se adoptă legislațiile, și e foarte greu oricum, trebuie și pusă în aplicare și să sperăm că vom putea colabora în acest sens. Știm de exact că este o problemă de unanimitate la Consiliu, dar asta nu înseamnă că Parlamentul nu are ce face. Din contră, diversele comisii parlamentare, comisia dumneavoastră, sunt foarte active și pot să urmărească faptul că se, urmă, se pune în aplicare legislația în beneficiul tuturor celor care își plătesc impozitele în ziua de azi. Mulțumim! Werner Langen. Ja, vielen Dank, Frau. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să vă mulțumesc mai ales pentru ultimul răspuns pe care ni l-ați dat, pentru că în urma experiențelor noastre din uh, comisiile taxe 1 și 2 și apoi din uh, comisia de anchetă, comisia specială PANA, uh, statele membre um, nu dau dovadă de prea multă voință în activitatea de evaluare ex post. Și aș dori să vă rog ca pe lângă cazurile speci- specifice care există în continuare în număr mare dosarul Panama să uh, discutați uh, direct cu domnul Moscovici, să-i faceți uh, Uh, propuneri concrete, nu doar să, să fie vorba de rezolvarea unor cazuri uh, ex post, ci cum uh, se poate ajunge la o competiție loială din punctul de vedere al, al sectorului financiar. Și apoi, autorizarea ex ante a ajutoarelor de stat și Uh, cazul la care doresc să mă refer, uh, ajutoarele de stat oferite unui investitor uh, chinez care dorea să achiziționeze un aeroport. Au fost aprobate 100 de milioane de euro ajutare de stat, plecând de la un model de afaceri necunoscut, plecând de la informații privind locurile de muncă care vor fi create de investitorul respectiv, informații care nu au fost verificate de comisie. El spunea că vor fi create 12.000 de locuri de muncă, până la urmă se pare că doar 2.000 ar fi ceva realist. Deci se întâmplă ceva și din punct de vedere al evaluării exante a unor asemenea cazuri de ajutoare de stat. Apoi, fuziunea uh, Air Berlin. Ați spus că până în 4 decembrie veți lua o decizie. În acest moment 120 de aeronave Air, Air Berlin uh, sunt blocate la sol, pentru că, după cum a spus, încă nu a fost luată o decizie din partea autorităților uh, europene și am uh, văzut eu personal de la Frankfurt la Berlin în fiecare zi zboară aeronave 7, uh, uh, Airbus 747 pentru că lipsesc aceste aeronave. Uh, și în ceea ce privește uh, uh, Ryanair, piloții nu au, uh, nu au uh, contracte colective de muncă și părăsesc nava, să spun, uh, unul după altul. Deci Ryanair nu va contribui la o concurență adevărată pe piață. Apoi, un caz similar din uh, Renania, din landul Renania, uh, Renania uh, Palatinat, un caz similar cu cel uh, Uh, am, amintit de colegul Anemans. V-am uh, atras atenția înscris asupra acestui caz și v-aș ruga să uh, ne spuneți dacă este posibil o investigație sau nu. Where to start? Nici nu știu de unde să încep. Cel de-al doilea caz, uh, la ultima dumneavoastră întrebare, o analizăm, dar deocamdată n-am răspuns. Vom reveni în ceea ce privește impozitarea, ca să finalizăm chestiunea. Vrem să ajungem într-o situație în care să avem o orientare mai bună, pentru că trebuie să rezolvăm niște cazuri înainte de a oferi orientare rezolvăm fiecare caz în parte și apoi zicem, uite, așa ar trebui abordate lucrurile. Uneori oamenii spun că e o chestiune nouă, interpretare nouă. Nu e adevărat. Pentru că și instanțele ne oferă o orientare nouă și Curtea ne-a dat o orientare care a spus că ajutorul de stat poate să aibă multe forme. Ajutoare fiscale înseamnă tot ajutor de stat. Și în primul rând și în al doilea rând, sigur, pot fi situații în care se face un, cu, un comerț intra-holdinguri și dacă se face asta după regulile ajutorului de stat, trebuie aproximate uh, prețurile pieții. Deci există o serie întreagă de principii generale pe care statele membre, firmele, consilierii fiscale le pot folosi și stau, vor fi frumos pe un teren stabil. Analizăm tot felul de reguli fiscale, statele membre știu ce fac, totul e minunat și nu implică ajutoare de stat. Firește am vrea să facem ceva mai bun, dar vreau să subliniez că uh, Există multe cunoștințe în domeniu, nu este un domeniu necunoscut din contră. Unele state membre acolo nu ne fac niciun fel de probleme pentru că lucrurile sunt foarte bine făcute. Dar în ce privește investițiile în materie de aeroporturi, sigur că dacă ne referim la aeroporturile mari, eu știu, există, eu știu, o cale arătată de comisie de plain vanilla PAF, dar pentru aeroporturile mici se pot folosi re, uh, regulamentul privind blocarea generală pentru uh, micile aeroporturi regionale și pentru porturi. Sunt decizii în acest domeniu ale curții de deci știm în momentul în care apar probleme de concurență din acest regulament se spune că se poate face acest lucru dacă se urmează rețeta pentru a da ajutoare pentru investiții. Se poate face acest lucru fără a notifica Comisia. Și când e vorba de decizii conform acestui regulament, se face un fel de monitorizare ex post luăm mostre ca să vedem dacă lucrurile s-au desfășurat bine, dar facem acest lucru pentru a capacita statele membre care să spună că în momentul în care uh, cheltuim bani, uh, poate că avem o problemă cu electoratul, dar nu avem o problemă cu comisia. Dacă urmăm rețeta, putem să facem lucrurile repede, fără a implica comisia, de fapt. Nu știu care este exact uh, cazul investitorului chinez, dar asta este în ce privește Uh, investițiile în aeroporturi. Vreau să fac o paranteză aici. Comisia a propus instrumente noi pentru analizarea investițiilor și cred că e foarte bine. Este important să știm ce se întâmplă în Uniunea Europeană când vorbim de investiții străine directe. Acum există diverse instrumente noi în acest domeniu vom avea și instrumentul de analizare a investițiilor. Am fost în China săptămâna trecută ca să discutăm cu omologii noștri de acolo cum să avem uh, materie uh, în substanță în memorandumul de înțelegere, să avem un dialog structurat în ce privește subvențiile și ajutorul de stat, ca lucrurile să fie mult mai directe, să vedem ce înseamnă concurența corectă și nu în ultimul rând, privind Air Berlin. Motivul pentru care s-a schimbat piața este că Air Berlin a dat faliment. Nu e din cauza comisiei, nu e din cauza anchetei comisiei sau din alte cauze sau pentru că nu și-a dat comisia decizia. Este pentru că Air Berlin a dat faliment. De-aia sunt avioanele la sol, de-aia s-a schimbat piața, de-aia se schimbă prețurile. Schimbările prețurilor sunt decise de companii. Iar uh, e o companie care nu are avioanele blocate la sol nu ni s-a cerut să dăm o derogare uh, pentru uh, o listă pe, pentru avioanele care sunt în leasing ca ele să poată zbura. Sunt avioane uh, care, de la Air Berlin care erau în leasing la Lufthansa și ideea era să ne asigurăm că din ce în ce mai multe persoane sau cât de multe persoane pot să circule fără ca să facem ceva ce nu trebuia. Dar cam asta este literalmente situația în teren. Mulțumesc foarte mult, Pervanș Beres. Mulțumesc uh, foarte multe întrebări au fost deja pusă. totuși n-ați pronunțat numele McDonald's. O să vă dau ocazia să faceți acest lucru, să ne spuneți cum stați în această privință. Mi se spune că serviciile dumneavoastră sunt făcute din fac operațiuni, anchete la fața locului ca să verifice cum, ce fac băncile, cum uh, deschid băncile pentru fintech, posibilitatea de a vedea ce se întâmplă în viitor. Puteți să ne spuneți mai multe? Și apoi am o întrebare transversală, mai importantă, legată de regimul ajutoarelor de stat în concurența internațională. Până acum am vorbit la nivel internațional ne-am ocupat de achiziții și de fuziuni, dar ajutorul de stat, fie că e uh, Organizația Mondială a Comerțului sau OCDE, uh, tot se dezvoltă acest lucru, iar terenul de egalitate nu prea există la nivel internațional. Iar anumite state membre, state în afara Uniunii Europene, pot să acorde ajutoare de stat considerabile – și dintr-o dată trebuie să știm cum sunt tratate aceste chestiuni la nivel internațional și cum sunt integrate în acordurile negociate de Uniunea Europeană cu terți. Mi se pare o pistă esențială pentru dezvoltarea viitoare a politicii concurențiale. Ce părere aveți despre această chestiune? Mulțumesc foarte mult! Vreți să vă mai repetați dată partea a doua întrebării? Nu partea de McDonald's, nu ultima, ci a doua întrebare. Era vorba de o anchetă făcută la bănci cu Fintech, de vreau să știu care este rezultatul. Niciodată n-aș fi întrebat așa ceva. Mai aveți două, trei minute pentru că la șase și jumătate interpreții se opresc m a salvat pentru că nu știu ce s-a întâmplat în de 2 O să revenim. Anchetăm încă în situația McDonald. Părea ușor de la început, dar s-a dovedit a fi o chestiune mult mai complicată, pentru că trebuie să ținem seama de relațiile cu Uh, taxa, uh, tratatele internaționale privind dubla impozitare. Să vedem care e temeiul juridic pentru chestiunea asta, dar o să revenim cât de repede putem. Iar încă un minut privind ultima întrebare și anume asistența financiară de stat este face parte din strategia internațională, care e foarte importantă pentru mine. Cum spuneam, am fost în China săptămâna trecută pentru că pe piața chineză pun în aplicare ceea ce ei numesc un mecanism de revizuire a, competen- a concurenței corecte. E pus în aplicare de un an la nivel de stat și la nivelul provinciilor. Ce încearcă să facă? Încearcă să analizeze legislația în domeniu ca să vadă cum afectează concurența pe piață e un punct de pornire important pentru noi, pentru că uh, putem să ajungem la un memorandum de înțelege ca să discutăm într-o manieră structurată ajutorul de stat. De ce am fost acolo? Ca să lansez cumva conținutul memorandumului. Iar acum o să hotărâm cu ce sectoare începem, ce să analizăm. Sunt, am vorbit foarte mult de finanțare, de sectorul financiar, care este absolut evident, ce se întâmplă în acest sector acolo, uh, și putem și noi să oferim ceva în materie de ajutor de stat. Ne vorbim de 700 de miliarde uh, de euro în sectorul financiar. Nu că ne ferim de uh, ajutorul de stat în Europa. E foarte important pentru că dacă reușim, atunci uh, o, va ajunge la mai multă transparență. Lucrul nu se rezolvă peste noapte, dar măcar începem. Și cred că e important să facem acest lucru bilateral și să lucrăm și la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului. Și acolo am avut niște succese, dar durează foarte mult. Acum doi ani, la Crăciun, au fost de acord să elimine subvențiile de stat pentru exporturile în agricultură. Se discuta de 15 ani pe tema asta este motivul pentru care colaborăm cu colegii de la comerț ca ori de câte ori putem să începem să discutăm acest lucru când facem acorduri bilaterale comerciale. Am avut o problemă când, cu acordul cu Coreea de Sud, avem niște elemente în acordul cu Canada, pentru că e important să începem într-o oarecare măsură să încălcăm tabuul ajutorului de stat și să vorbim deschis. Pentru că unii o să zică că e legitim, alte sectoare o să zică că e o problemă mare pentru concurența corectă. Trebuie să putem cheltui în afaceri sociale, învățământ, locuințe, inovații pentru a ajuta, eu știu, o firmă străină dar uh, trebuie să discutăm deschis și uh, într-o manieră structurată ca să putem aborda subiectul așa cum trebuie și să putem permite concurența corectă. Dar nu s-a făcut, nu, abia am început. Începem într-o manieră structurată și concretă, pentru că abia atunci putem să facem ceva din acest punct de vedere și să vedem cum facem licitațiile publice. Licitațiile publice se fac transparent, se fac corect statele membre care acceptă cea mai uh, uh, ieftină ofertă, poate că e și de cea mai bună calitate, dar poate că asta ascunde și o subvenție de stat ascunsă, ceea ce ar fi o problemă pentru firmele care concurează pe baza propriilor lor merite. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru această interesantă discuție. Am, ne-am referit la foarte multe subiecte, cooperarea noastră va continua. Mulțumim interpreților, chiar trebuie să închidem următoarea reuniune. Avem o reuniune cu Econ la consultațiile respective și la ora 9 și 15 reuniunea noastră obișnuită. Mulțumim!